been good researchers, so I don't know. Ladies and Gentlemen, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte mich bei allen, die jetzt. Bună ziua și reîncepem uh, reuniunea noastră. Aș vrea să îi rog pe cei care sunt deja aici să ia loc. Vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt aici. Vreau să sper și că ceilalți vin cât de repede de la masă. Să începem cât mai repede cu partea a doua. Domnul Johnson va putea să mai rămână cu noi și în această după-amiază. Aș vrea să-i rog pe cei care participă la acest panel uh, From Back Seat to Front Row, în prima parte, 14-15-40, prevăzută să înceapă. Vreau să îi dau cuvântul întâi doamnei Dora Bacoianis, șefa delegației Elene, parlamentare și președinta Comisiei pentru Afaceri Politice în adunarea parlamentară a Consiliului Europei. A fost de asemenea și primar al Atenei și bine ați venit! În dreapta mea, domnul Vital Moreira, care este președintele Comisiei INTA din Parlamentul European, un coleg al nostru, al nostru. Bine ați venit și ne bucurăm că sunteți aici. Domnul Masiek Popovski, secretar general adjunct al Serviciului European de Acțiune Externă, și domnul Ian Voters, care este președinte Jean Monnet pentru guvernanță globală și UE, profesor pentru drept, de drept internațional și pe tema organizațiilor internaționale. Vă mulțumim foarte mult pentru că uh, ați uh, acceptat să veniți la această reuniune și o să începem cu doamna Dora Bacoianis. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori, în primul rând, uh, să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru faptul că am ocazia să vorbesc cu un public atât de distins. Chiar după prânz sunt foarte impresionată de prezența dumneavoastră aici în sală. Domnul președinte, vă mulțumesc pentru acest prânz foarte frumos foarte interesant. Domnul Broc a ținut un discurs de asemenea foarte interesant și eu am pregătit un discurs, dar voi încerca să răspund la unele din întrebările care cred eu că s-au pus uh, până acum. Dragi colegi, cu toții știm că trecem acum printr-o criză foarte mare. O criză foarte mare a Europei. Cred că putem spune că este chiar o criză de legitimitate și că toată lumea se întreabă pe bună dreptate ce pot face membrii în parlamentele naționale pentru a putea răspunde la toate aceste întrebări pe care și le pun acum cetățenii și pe care ni le pun cetățenii. Cred că una din chestiunile la care credem că nu avem încă un răspuns uh, corect sau uh, uh, potrivit este că decizia la, în Uniunea Europeană se ia, cel puțin așa percep cetățenii, foarte departe de ei. Să luăm, de exemplu, Grecia. Grecia trece printr-o criză foarte mare, după cum știți. Suntem în a cincilea an de recesiune, avem 60% rata șomajului la tineri, avem 25% uh, de pierderi la PIB și am pierdut cam 35% la salarii fiecare dintre uh, noi. Deci, grecii sunt confruntați cu o perioadă foarte dificilă în momentul de față. S-au bucurat de solidaritatea Uniunii Europene. Uniunea Europeană a intervenit și uh, Uniunea Europeană ne-a ajutat, ne-a susținut în această perioadă dificilă, dar în final totuși s-a creat o prăpastie, o prăpastie între felul în care grecii au perceput situația și, pe de altă parte, restul parlamentelor din Europa și felul în care ele au perceput situația din Grecia. Și nu vorbesc aici numai de chestiunea care ține de uh, Uh, mass media, Grecia fiind uh, țapul ispășitor, tot felul de leneși care stau numai la soare și lăsă pe ceilalți să plătească prețul pentru ei și lenea lor. Dar mă gândesc aici la chestiuni foarte grave. De exemplu, faptul că a existat un punct de vedere diferit despre această situație din partea grecilor și partenerilor din Uniunea Europeană, pe de altă parte. Ce se poate face atunci pentru ca să putem să ne înțelegem mai bine reciproc? Ce se poate face pentru ca cetățenii din diferitele societăți pe care le reprezentăm să înțeleagă și să știe mai bine care este problema lor reală în fiecare dintre țările lor. După părerea mea, aici intervin parlamentele naționale, mult mai mult decât o fac până acum. Știu că Parlamentul European are o sarcină foarte importantă de îndeplinit. Știu că mai mulți uh, membri în Parlamentul European sunt aleși direct. Știu că știu că există foarte multe teme care se discută, care sunt foarte complexe și care se discută și în țările lor, dar deși uh, este așa, parlamentele naționale consideră că sunt în continuare neglijate în uh, luarea deciziilor la nivel european. Trebuie să vă spun că Parlamentul nostru, de exemplu, a simțit în, ultimele, în ultimii trei ani că eram doar un fel de mașină de vot care trebuia să voteze legislație care fusese deja hotărâtă și impusă nouă de către cei care ne-au împrumutat banii. Deci, nu am fost întrebați, de fapt, ce părere avem noi. Nu am fost considerați în aceste decizii și aceasta a fost o problemă foarte gravă. Consider de aceea că dacă Parlamentul uh, Elen ar fi considerat toate greșelile care s-au făcut în procesul de reformă și în deciziile troicii, atunci uh, s-ar fi putut evita anumite greșeli. Pentru ca să reducem însă aceste idei la esență, cred că Parlamentul European, Parlamentele Naționale trebuie să, în fine, să preia conducerea. Aceasta se poate face dacă sunt mult mai implicați în luarea deciziilor și, din păcate, nu sunt implicați momentan. Parlamentele naționale care au uh, cu adevărat uh, o legitimitate democratică, trebuie să poată să acționeze. De asemenea, trebuie să încercăm să ne înțelegem opiniile publice ale fiecăruia mai bine. Și ca să facem acest lucru, e nevoie de o cooperare mai strânsă între parlamentele naționale, astfel încât cooperarea să fie mult mai strânsă și astfel încât integrarea parlamentelor naționale în uh, mecanismele europene să poată să fie o chestiune mai de succes. Există foarte multe idei în acest sens, există foarte multe persoane care sunt mai potrivite ca mine să vorbească despre acest subiect. Știu că se vehiculează idei despre noi uniuni parlamentare care ar putea să fie pute, pus, puse în aplicare, dar eu ceea ce cred este că e nevoie de o mai bună cooperare între parlamentele naționale și între parlamentele naționale și parlamentel, parlamentul european. Aceasta însă pe bază cotidiană. Aceasta se poate realiza prin uh, intermediul unei idei care a fost deja până acum uh, vehiculate. După cum știți, uh, există o idee prin care deputați din parlamentele naționale ar putea să formeze un nou for, un nou corp, prin care să să se comunice cu Uniunea Europeană. Așadar, dragi colegi, se pare că suntem în fața unei alegeri extrem de complicate și cred că același lucru se poate spune pentru toate țările. Suntem confruntați cu din ce în ce mai mult euroscepticism. Persoanele care nu mai au încredere în instituțiile europene sunt foarte prezente peste tot, iar ceea ce am făcut noi în ultimii 55 de ani este considerat ca și cum ar fi de la sine înțeles. Aceste alegeri trebuie să se bucure și de acțiunea noastră. E nevoie de un mesaj foarte puternic european din partea noastră și nu putem să răspundem la întrebările cetățenilor desconsiderându-i pur și simplu. Trebuie totuși să găsim posibilitatea să facem acest lucru. Vă mulțumesc! Thank you very much. Our next speaker. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor, domnul Vitar Morea, care este președintele Comisiei INTA din Parlamentul European. Bună ziua tuturor și bine ați venit la această sesiune de după masă. În calitate de președinte al Comisiei INTA din Parlamentul European, intervenția mea se va concentra, bineînțeles, pe rolul parlamentelor în uh, ceea ce privește comerțul. Trebuie să vă amintesc că comerțul este unul din pilonii globalizării și uh, probabil că știți că acum există din ce în ce mai multe acorduri, iar OMC-ul, care este cea mai uh, sofisticată organizație de guvernanță, de guvernanță globalizată, are un rol din ce în ce mai important de jucat din cauza acestor acorduri multiple. Aș dori să încep prin a vă spune un lucru care poate să pară surprinzător. După intervenția domnului Johnson, pot să spun că dumnealui are dreptate. Intervenția Parlamentului în general în guvernanță trebuie să înceapă foarte, foarte devreme nu putem să ne limităm la acorduri pe care le negociază executivul fără să se implice Parlamentul. Aceasta trebuie să se schimbe. Rolul nostru trebuie să fie foarte important, trebuie să fie evident. Și aceasta înseamnă să se schimbe abordarea de participare la parlamentele naționale în relațiile internaționale. Nu este vorba numai de chestiuni de apărare, nu e vorba numai de chestiuni pe care le discutăm uh, zilnic, ci parlamentele naționale, dacă doresc să aibă ceva de spus, la nivel public și uh, la nivelul țărilor sau la nivel european, trebuie să existe între ele și uh, executiv o colaborare și astfel să poată să participe, să participe și la negocierile internaționale. Ceea ce facem noi în Parlamentul European în ceea ce privește această participare trebuie să considere și dimensiunea comercială. Probabil că Comisia se va gândi să lanseze o negociere a unui nou acord uh, comercial și aceasta se va face prin intermediul uh, Parlamentului. Noi trebuie să avem un mandat uh, de negociere. Avem deja două rapoarte în acest sens din partea Parlamentului, iar când negocierile încep, de exemplu pentru TTIP, pentru acordul uh, cu uh, Statele Unite, trebuie să semnăm un angajament cu Comisia Europeană și apoi să decidem să organizăm două reuniuni înainte de fiecare negociere, fiecare rundă de negociere și după aceea după fiecare rundă de negociere, pentru ca să știm ce va semna Comisia. Și apoi, uh, după negociere, să știm care a fost de fapt rezultatul acesteia. Avem foarte multe workshop-uri, foarte multe dezbateri cu Comisia, Comisia vine la Parlament pentru a discuta, deci nu există niciun pas într-o negociere a unui acord comercial, de exemplu la nivel UE, în care Parlamentul European nu este controlorul acestor procese, în care Parlamentul European nu este implicat. Iată de ce cred eu că aceasta subliniază ceea ce a spus Anders Johnson în această dimineață. Dacă cu adevărat dorim să, pute- să influențăm uh, la nivel global ceea ce se întâmplă, trebuie să începem la noi acasă și aceasta se poate face numai dacă avem un control și dacă există o legătură cu executivul. Aș dori, deci, ca parlamentele naționale să poată să facă același lucru și în alte domenii, ca și în uh, comerț, se poate face acest lucru însă în alte domenii care sunt competența exclusivă a Uniunii, nu ca și comerțul care nu este ca atare. Parlamentele la nivel național, deci, au o șansă să ocupe acest loc. Acum aș vrea să vă spun ceva despre forurile interparlamentare. Dacă vrem să facem parte din procesele de globalizare, atunci trebuie să ne implicăm și la nivelul uh, forurilor interparlamentare prin intermediul parlamentelor naționale sau prin intermediul Parlamentului European. Însă nu ar trebui să se facă o confuzie între parlamentele transnaționale care uh, sunt într-o relație directă cu acest parlament, pentru că ele sunt o categorie diferită de parlamente. Noi participăm, așa cum faceți și dumneavoastră, în uh, globalizarea parlamentară, participăm la această globalizare și atunci când e vorba de participarea guvernelor la uh, colaborarea cu parlamentele există o latură specială. Există foarte multe foruri interparlamentare, există uniuni interparlamentare sau asocieri care au și cooperare interparlamentară ca, ca obiectul de activității lor, așa cum este și Uniunea Interparlamentară, UIP, dar există și foruri la nivel regional sau asociații care sunt cele care sunt bazate pe limbi, de exemplu Asociația Francofonă sau um, alte asociații bazate pe fragmentarea regională. Există acorduri internaționale, de asemenea, care gestionează aceste relații și care au și controlul asupra implementării acordurilor. În cazul Uniunii Europene există foarte multe acorduri internaționale care uh, se ocupă de uh, forurile interparlamentare și care acestea la rândul lor sunt compuse din reprezentanți ai uh, celor care sunt semnatari în acordurile respective. În domeniul comercial aș dori să menționez un for, de exemplu, Comitetul uh, Comunității Țărilor Cari, Cari, din Caribic, Cari Forum, așa numit, care este parte din ACP. Una din noutățile acestui acord este de asemenea crearea unui comitet interparlamentar care a fost uh, format din reprezentanții acestui parlament și reprezentanții uh, acestui for uh, pentru relațiile cu Caribicul. Bineînțeles că aceste forumuri interparlamentare sunt, se ocupă de acordurile în uh, domeniul comercial, pentru că acesta este și scopul forumului. Pentru uh, un astfel de forum, de exemplu, există um, reguli foarte clare și se poate, bineînțeles, folosi acesta ca model și uh, pentru alte domenii. Comisia a decis în unele dintre ele să schimbe cursul acestor inițiative și să se Uh, dedice negocierilor în alt domeniu. Mai există însă și uh, forumuri interparlamentare care funcționează ca adunări sau ca și instituții uh, sau guverne ale unor instituții internaționale. E vorba de un sistem deja stabilit al organizațiilor internaționale. Bineînțeles că cel mai cunoscut în acest sens și cel mai vechi poate și cel mai influent dintre aceste forumuri este adunarea parlamentară a Consiliului Europei din care fac parte toate parlamentele naționale ale Uniunii Europene și uh, din care, bineînțeles, și Parlamentul European uh, la care participă ca observator. În domeniul comerțului există un exemplu pe care aș vrea să vi-l uh, menționez. E vorba de conferința parlamentară pentru OMC. După cum știți, acordul din 1994 a creat OMC-ul dar nu prevedea nicio formă de adunare interparlamentară pentru OMC. Însă, în ciuda faptului că nu exista o astfel de adunare, OMC-ul are reguli foarte clare de adoptarea deciziilor și de crearea regulilor, care sunt inspirate din activitatea parlamentelor naționale și ale Parlamentului European. Și în ciuda acestui rol foarte influent, foarte puternic al OMC, ca și corp de, sau for de decizional, uh, și cu puteri oarecum uh, legislative, nu există nicio latură parlamentară pe lângă OMC. Iată de ce uh, IPU-ul, adică UIP-ul în română, a decis să înceapă crearea unui adunări parlamentare in, inoficiale pe lângă OMC. E vorba de o o construcție pe care a menționat-o și domnul Anderson în această dimineață, care este un lucru inovator și care ar putea crea ar putea să fie ca un joint venture între Parlamentul acesta și uh, Uniunea Interparlamentară și ar putea să fie compusă din o conferință plenară în fiecare an și un comitet director care se întâlnește de două ori pe an. Acest uh, for ar putea să aibă doi uh, președinți, doi copreședinți. Eu este unul dintre ei, eu sunt unul dintre ei și de la UIP ar fi celălalt. Noi decidem împreună agenda celor trei reuniuni pe care le organizăm fie la Geneva, fie la Bruxelles. Săptămâna trecută am avut o adunare în acest sens la Bruxelles și am invitat și pe președintele OMC-ului, și nu numai din partea Comisiei uh, INTA, dar și uh, din partea Comitetului de Director uh, din partea UIP, a fost un moment extrem de important pentru cele două organizații. La început a existat o rezervă din partea, a existat o idee din partea țărilor uh, cu care avem parteneriate, să se creeze o astfel de organizație. Se spunea însă că există rezerve pentru că nu era clar statutul în ceea ce privește relația cu executivul, în ceea ce privește comerțul. Dar a fost foarte important să reușim să impunem această idee după peste 10 ani și am creat uh, nu numai o un for uh, consultativ de influență pentru, uh, și de consultanță pentru OMC, dar am reușit și să fim acceptați și să fim percepuți de către OMC ca atare. Iar acum ne întâlnim, de exemplu, la sediul OMC de la Geneva, nu, ceea ce nu s-ar fi putut concepe acum 10 ani. Iar acum suntem foarte, trebuie să spun că suntem foarte recunoscători lui Pascal Lamy, președintele uh, OMC-ului și în același timp și președintelui uh, brazilian al uh, OMC-ului, pentru că s-a putut s putut depăși rezervele dinainte. Există deci o nouă neoficială dimensiune parlamentară la OMC care ar putea funcționa într-adevăr ca un model pentru crearea unui dimensiuni parlamentare uh, pentru alte organizații cu amploare uh, la nivel mondial, cum ar fi Organizația Internațională a Muncii sau uh, ONU. În concluzie, și acestea sunt ultimele mele cuvinte, dacă îmi permiteți o concluzie, dacă vrem să luăm în serios impactul asupra globalizării, trebuie să începem la noi acasă. Trebuie să încercăm să schimbăm complet uh, ideea unei abordări strict naționale din punct de vedere parlamentar, trebuie să regândim relația cu executivul și trebuie să începem să ne asumăm negocierile care se uh, poartă între actori pe care, nu pe care noi până acum nu îi reprezentăm. Ceea ce dorim noi să facem este ca Parlamentul nostru să funcționeze ca și model. În ceea ce privește nivelul la care trebuie să acționăm, trebuie să folosim puterea și posibilitățile pe care ni le oferă funcția noastră de parlamentari și să ținem cont de faptul că nu există un for parlamentar uh, la nivel uh, organizațiilor globale precum Organizația Internațională a Muncii sau ONU și acest lucru nu ar trebui să fie o barieră în încercarea de a crea o dimensiune parlamentară la nivel mondial. Mulțumesc pentru atenție! Mr. President. Uh, uh, let me start with a few words on the. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la dimensiunile interparlamentare înainte de a intra în problemele de instituții. Uh, politica externă a Uniunii Europene, a Uniunii Europene se bazează pe valori și pe drepturi. Este, sunt valorile de bază ale Parlamentului și ale Uniunii. Așadar, putem să avem un angajament constructiv. Executivul și Serviciul pentru Acțiuni Externe recunoaște dreptul de supraveghere al Parlamentului asupra acțiunilor noastre, dar în același timp considerăm că avem mult, avem suficient Uh, suficientă marjă de manevră. Deci avem o de, diplomație parlamentară la nivelul valorilor, drepturilor omului. În multe cazuri există mai multă marjă de manevră decât guvernele naționale care au, ar putea să aibă constrângeri într-o direcție sau alta și care Uh, completează acțiunile serviciilor diplomatice naționale sau, în cazul european, al uh, înaltului reprezentant în Parlamentul European se poate vedea că avem, o cunoștin, avem cunoștințe comune în politică externă, avem cel puțin 10 prim-ministri și 10 foști miniștri de externe în Parlamentul European pe, care, pe experiența cărora ne putem baza. În termeni concreți, ce înseamnă de diplomația parlamentară? Un exemplu la care ne gândim toată lumea, Ucraina. Cu toții am urmărit uh, misiunea de medierea președinților Cox și Kvasniewski a fost o inițiativă a Parlamentului European cu care am avut o relație excelentă. Misiunea nu s-a încheiat, dar nu este activă în momentul actual dintr-o serie de motive. Am acceptat independența acestor actori și am lucrat îndeaproape cu ei misiunea fiind foarte valoroasă atât din punctul de vedere al uh, reprezentant, reprezentant și am susținut cu toate mijloacele noastre, inclusiv delegația noastră de pe teren. Parlamentele pot să aibă uh, un rol foarte important, de exemplu în statele primăverii arabe, unde trebuie să se creeze de la uh, zero un sistem de democrație parlamentară. Aici parlamentele naționale pot să ajute și ajută la, de exemplu, creionarea sistemului de supraveghere parlamentară. De exemplu, în cazul Tunisiei, unde avem un caz foarte bun de tranziție de succes. Și nu în ultimul rând avem rolul deputaților în observarea alegerilor. Este un instrument de politică externă cheie. Avem o metodologie bine stabilită prin care toate misiunile de observare ale monitorizare a alegerilor sunt uh, conduse de către un eurodeputat, ceea ce dă obiectivitate și legitimitate în ochii statului vizat. unul dintre organismele internaționale parlamentare menționate de domnul Moreira. Uh, a fost și noi avem două organisme interparlamentare pentru relațiile cu Sudul și cu Estul, uh, Euromedul și adunarea parlamentară a parteneriatului estic, așa numitul Euronest. Diplomația parlamentară este utilă, dar este și solicitantă, pentru că există atât de mulți uh, um, actori, uh, serviciile diplomatice la nivel național, la nivel parlamentar și o problemă este coordonarea. Noi recunoaștem independența Parlamentului uh, de orice influență față de ramura executivă. Uh, Însă este bine să se schimbe idei în legătură cu mesajele principale. Din propria mea experiență, când am lucrat pentru domnul Buzek, președintele Parlamentului, și el făcea multă diplomație parlamentară. Când am mers în China, Statele Unite sau în Nordul Africii, lumea îl asculta ca pe reprezentantul Europei. În multe țări, uh, oamenii nu văd o diferență între Parlamentul European și Comisia Europeană, de aceea consideră că este un reprezentant al Europei. De aceea trebuie să ne coordonăm mesajele și, ținând cont de cunoștințele altor colegi de pe teren, de exemplu, delegațiile Uniunii Europene. Acum, în ceea ce privește dimensiunea parlamentară a politicii de securitate externe și uh, politicii de securitate comună. Avem o dimensiune parlamentară APESC și PESAC, avem o conferință a Comisiilor pentru Afaceri Externe, COFAC și CODAC. Acestea au fost uh, unite și transformate într-o conferință interparlamentară care include deputați naționali și eurodeputați. Este un E o evoluție relativ nouă, însă merge în direcția cea bună și în altul reprezentant este foarte interesată de lucrările acestei comisii interparlamentare și în, este interesată de lucrările acestui nou, nou organism. Această conferință, bineînțeles, nu are drepturi de supraveghere formale. Însă, noi suntem expuși criticilor și întotdeauna cu reprezentanții serviciului ne implicăm foarte mult în stabilirea ordinii de zi, încercăm să facem acest proces foarte interactiv, invitând uh, șefii uh, misiunilor de uh, securitate comună lucru pe care îl pot doar încuraja și în cazul dumneavoastră. Avem uh, uh, în, în urmă cu doi ani um, adunarea parlamentară a Uniunii Europene de Vest a încetat să existe, însă am înlocuit-o cu o, uh, diverse procese care, care sunt foarte utile. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum ultimul vorbitor, înainte de a începe dezbaterea, dau cuvântul domnului Jan Wouters. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, Organizațiile internaționale și mecanismele de guvernanță globală sunt în creștere și au consecințe directe asupra vieții cetățenilor din lumea întreagă. Acestea sunt lucruri reale și pentru aceasta e nevoie de o reprezentanță democratică și de garanții democratice. Știm cu toții că organizațiile internaționale și forurile internaționale sunt uh, dezvoltări ale guvernelor. De fapt, aceste organizații sunt văzute ca un fel de club de împuternicire pentru executive și aceasta sub numele multilateralismului. Multilateralism, care este un concept foarte drag Uniunii Europene și care este trecut oarecum în genele noastre, dacă ne gândim la articolul 21 al Tratatului Uniunii Europene. Multilateral e un cuvânt uh, prea frumos pentru ceea ce înseamnă politica internațională de multe ori, pentru că există multe feluri de multilateralism, există clubul țărilor puternice care câteodată au drept de veto legal sau de facto pentru a avea o putere de influență la nivelul organizațiilor internaționale. Dimensiunea parlamentară a acestor organizații internaționale sau globale este una foarte redusă. Unele dintre ele au adunări parlamentare care sunt bine stabilite și avem exemple la nivel regional, Consiliul Europei, NATO, OSCE și multe alte organizații la nivelul Europei dar chiar și în aceste cazuri, competențele acestor adunări parlamentare nu sunt deloc similare. Și aveți uh, o anexă foarte utilă în documentația care, am, care a fost trimisă, tocmai pentru a compara competențele acestor adunări parlamentare. Avem și UIP-ul, secretarul general al UIP-ului a vorbit în această dimineață, Bineînțeles, este un fel de organizație a rețelei parlamentare, a relațiilor interparlamentare reprezentativă, dar asta nu înseamnă că UIP-ul este conectată în mod oficial cu celelalte organizații internaționale sau globale. Și nici nu spun că ar trebui să fie așa, dar ar trebui să ne gândim la această posibilitate, pentru că la nivel global știm că nu există cu adevărat organizații interguvernamentale care să aibă această dimensiune intrinsecă interparlamentară. Există Națiunile Unite care, deși cooperează cu IIP-ul, nu are o astfel de dimensiune interparlamentară, așa cum spunea și domnul Iolainen un pic mai devreme. Există o tendință pentru a înființa o astfel de adunare uh, parlamentară la nivelul Națiunilor Unite, dar există o atitudine uh, nu prea clară sau chiar reticentă din partea unei bune părți a uh, diplomaților sau a miniștrilor de afaceri externe în această privință. Există alte foruri mai puțin instituționalizate, cum ar fi G8 sau G20, care au această dimensiune interparlamentară prin conferința președinților, însă aceste conferințe nu sunt concepute pentru a avea un adevărat impact la nivelul luării de decizii între șefii de state și guverne. Deci, într-o oarecare măsură, ele permit guvernului să-și mențină poziția dominantă. Și tocmai din cauza acestei dimensiuni interparlamentare puțin reprezentantă, organizațiile internaționale au mai multe probleme. Problema de încredere, de responsabilitate, de transparență, de comunicare directă cu cetățenii și dorințele acestora. Ce putem învăța însă de la Uniunea Europeană, pentru că ne aflăm aici în centrul Europei și știm că, așa cum s-a spus în tratatul de la Lisabona, s-au introdus multe elemente suplimentare pentru a crește uh, implicarea parlamentară în politici importante. Puterea Parlamentului European a crescut, în special în ceea ce privește politica comercială comună. Există și o constituționalizare și o întărire suplimentară a implicării parlamentelor naționale. Deci, există o cooperare din ce în ce mai mare la nivel interparlamentar, așa numitul IPC, și acest lucru este unul foarte interesant pentru că Există multe exemple, exemple COSAC-ul, um, conferința interparlamentară în ceea ce privește PESC, cooperarea asupra guvernanței financiare, care a fost uh, definită de Tratatul pentru Stabilitate Economică și Guvernanță la nivelul Uniunii Economice și Monetare, deci există multe exemple în acest sens și se fac dezbateri pe teme specifice organizate de Parlamentul European sau de Parlamentele Naționale. Există și mecanisme pentru a garanta principiul subsidiarității Însă problema care se pune este dacă prin aceste mecanisme am putea concepe și implicarea în alte organizații internaționale. E clar că acest mecanism al conferinței interparlamentare nu are competențele cheie parlamentare clasice, însă ele pot implica instituții reprezentative și se pot implica pentru a susține anumite funcții democratice. Aș vrea să menționez și câteva dintre ele. Nu este o listă exhaustivă, dar este vorba aici de bune practici, rețele. Câteodată ele acționează ca adevărate think tank-uri și admir această capacitate. Aveam la OMC această uh, conferință interparlamentare, de asemenea la nivelul Uh, NATO, COSAC și altele și în acest sens cred că think tank-urile sunt foarte importante pentru că deputații naționali pot oferi un context mai clar, pot prezenta date, și pot prezenta îngrijorările și pot avea un context mult mai extins decât cel pe care îl au la nivelul guvernamental. O a treia funcție a acestor mecanisme este aceea de a fi actori adevărați în dialogul social și prin asocierea lor la dezbaterile care până acum au fost dominate de către uh, guverne. Încă o dată e vorba de PESC, PESA și așa mai departe. Și încă un element care are legătură cu studiile științifice. E interesant de înțeles acest lucru din punct de vedere politic și filozofic, pentru că parlamentele și mecanismul parlamentar oferă o adevărată platformă care poate fi utilizată pentru ca dezbaterea politică să fie vizibilă pentru cetățeni, pentru a transmite mesaje și pentru a lăsa și un loc de alternativă, de disputare a pozițiilor oficiale în afara organizațiilor internaționale. Cred că și acest element este unul esențial pentru aceste mecanisme interparlamentare. Care sunt lecțiile pe care le avem de învățat uh, de pe urma experienței la nivelul organizațiilor internaționale? În primul rând, La intrarea în sală veți găsi copii după un document care a fost redactat recent de către subcomisia Parlamentului pentru Drepturile Omului. E vorba de întărirea cooperării între Parlamentul European și Parlamentele Naționale din UE și politicile în domeniul drepturilor omului. Deci e vorba de o politică foarte specifică, dar cred că am reușit să explorăm uh, într-un mod destul de general felul în care s-au extins aceste mecanisme interparlamentare la nivelul UE care sunt rezultatele la care am ajuns. Am văzut că prin uh, înmulțirea acestor organisme interparlamentare, într-un fel ele au devenit victimele propriului lor succes, pentru că agenda acestora a devenit prea încărcată deseori și aceasta este greu de susținut din punct de vedere financiar. E greu ca deputații să-și poată plăti cheltuielile pentru atâtea drumuri. Și, pe de altă parte, Uh, spulberă într-un fel beneficiile care s-ar putea obține de pe urma mecanismului interparlamentar, tocmai pentru că există atât de multe organizații. Am observat în interviurile pe care le-am făcut că există un fel de oboseală interparlamentară o chestiune care a devenit o adevărată problemă și fac referință și la un proiect de raport din Comisia de Afaceri Constituționale din ianuarie anul acesta, în care se citează că relațiile între Parlamentul European și cele naționale trebuie să fie consolidate și organizate în mod adecvat pentru a evita dublarea eforturilor și pentru a crește legitimitatea procesului de integrare european. Am încheiat citatul. Ajung în felul acesta, domnule președinte, la concluziile mele. Pentru ca guvernanța globală să aibă de câștigat de pe urma mecanismului și a conferințelor interparlamentare dincolo de Uniunea Europeană, cred că trebuie să ne gândim în primul rând la posibilitatea de a nu fragmenta în mod excesiv acest domeniu. Dacă fragmentarea este prea mare, atunci Uh, se ajunge la dezbateri uh, prea specifice și cetățenii și-ar putea forma o impresie nu prea bună în legătură cu munca parlamentarilor. Cred că ar trebui să restrângem numărul întâlnirilor la nivel interparlamentar și aceasta și pentru a nu-i descuraja pe membrii parlamentilor să participe la astfel de conferințe din probleme bugetare sau de lipsă de timp. În urma interviurilor numeroase pe care le-am făcut pentru studiul nostru, am observat de asemenea că mecanismul interparlamentar este foarte bun nu doar pentru a discuta chestiuni foarte generale sau de natură abstractă, ci tocmai pentru a se centra pe chestiuni foarte specifice, unde există stimulente pentru membrii Parlamentului, pentru, acești, pentru ca aceștia să se implice din partea cetățenilor. Deci, în concluzie, cred că argumentul principal pe care aș dori să-l transmit este că poate ar fi interesant ca exemplul conferinței interparlamentare pe care îl cunoaștem de la nivelul UE, dacă acesta n-ar putea fi uh, generalizat într-un fel la nivel global și să ne asigurăm că există un număr limitat de astfel de foruri globale în care parlamentarii să participe pentru ca, într-adevăr, ei să-și joace rolul democratic care le-a fost uh, destinat și să aibă o adevărată reprezentanță la nivelul guvernanței globale. Vă mulțumesc! Thank you very much. I have Mulțumesc. Acum putem începe dezbaterea. Câte 3-4 vorbitori. Vă rog să-mi spuneți dacă mai sunt persoane interesate să participe la această dezbatere. Primul vorbitor, domnul Mark Enschluff, din partea Luxemburgului. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, președintele Comisiei de Afaceri Externe și Afaceri Europene. Suntem o adunare parlamentară cu 60 de deputați, una destul de mică și misiunea mea este de a le reaminti celorlalți 59 de colegi ai mei că nu trebuie să avem doar această dimensiune mică, națională sau regională, ci și una europeană, în calitate de membri ai Parlamentului Național. Și tocmai pentru că astăzi discutăm despre această dimensiune globală, cred că este important ca toți colegii noștri să-și dea seama că suntem și noi o parte a ceea ce se întâmplă la Bruxelles, că nu putem spune că Bruxelles e prea departe de noi și nu ne implică. Pentru că deseori mă întristează faptul că văd că avem colegi pentru care propunerile europene, atunci când le discutăm uh, în comisie, au o anumită poziție, dar la momentul votului ne spunea nici n-am auzit despre asta până acum. Un al doilea comentariu în legătură cu ce a spus domnul Wouters. Din câte am înțeles eu, unele foruri interparlamentare au și rolul de think tank. Eu sunt un membru foarte activ în adunarea parlamentară a NATO și tocmai m-am întors acum două zile de acolo. E vorba de o adunare parlamentară care funcționează foarte bine și pentru mine are tocmai acest rol de think tank. Pentru mine îmi oferă posibilitatea ca în calitate de deputat, deputat național să iau legătura cu lumea academică, cu societatea civilă și cu NGO-urile. Și cred că acest element este foarte important în calitate de politician, e important să vezi ce se întâmplă și dincolo de lumea politică. Și un ultim comentariu. Când ai experiență în domeniul afacerilor externe sau afacerilor europene, de multe ori ți se cere să reprezinți Parlamentul în mai multe foruri, dar întâlnirile noastre sunt uh, foarte diverse trebuie să acumulăm experiență, să ne întâlnim cu persoane diferite. Cred că acest aspect este unul esențial al muncii noastre. Bineînțeles, încerc să mi-l aplic și mie acest principiu, încerc să fac cât mai bine cu putință și încerc să arăt și celorlalți colegi că cât de importantă este această dimensiune europeană și globală în munca noastră de zi cu zi la nivelul parlamentelor naționale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! pentru această ultimă recomandare. Încercăm și noi în Parlamentul European să facem același lucru și încercăm să colaborăm cu toate celelalte comisii de resort cât se poate de strâns. Este evident că, mai ales în ceea ce privește reuniunile COSAC, care este o întâlnire mai ales între comisiile de afaceri externe și afaceri europene ale parlamentelor. Este clar, deci, dincolo de aceste întâlniri, că, reprezenta, că răspunderea noastră, fie că suntem din Comisia pentru Bugete, Comisii Financiare sau alte comisii juridice din parlamente, este foarte important să putem avea un schimb de opinii. Mulțumesc și pentru faptul că ați spus că la aceste întâlniri, trebuie întotdeauna să ne gândim și la Comisia Competentă de Resort. Politica europeană nu mai este de mult politică externă, este de mult politică internă, ceea ce poate îi deranjează pe unii, dar multe chestiuni țin de probleme lingvistice, dar reducerea cooperării la, politici, la comisiile de politică externă nu mai corespunde realităților Uniunii Europene și nu mai corespunde uh, nici codeciziei și, a, și implicațiilor ei. Mulțumesc pentru această remarcă. Aș vrea să urez acum uh, bun venit și doamnei Gomes, care îi dau cuvântul din partea Parlamentului European. Vă rog. Yeah. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus domnul profesor Wouters atunci când menționa acea oboseală a conferințelor interparlamentare. Uh, am impresia că a existat o adevărată proliferare a acestor foruri interparlamentare. Poate e un lucru bun, însă nu am avut atât de mult de câștigat precum ne așteptam. Noi, cel puțin la Parlamentul European, păstrăm tot timpul legătura cu societatea civilă, cu NGO-urile și așa mai departe. Spuneați că aici discutăm despre uh, guvernanța globală și nu putem discuta despre uh, guvernanța globală și să lăsăm deoparte problema unui loc la Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite. E un lucru care, până la urmă, va trebui să apare în mod inevitabil. E nevoie de o reformă a Consiliului de Securitate, dacă vorbim despre guvernanța globală, pentru că dacă nu o facem noi, atunci cine să o facă? Guvernele nu o vor face, este sarcina noastră. Eu cred de aceea și văd că există beneficii dacă există o mai bună legătură între parlamentele naționale și Parlamentul European. Toate acestea se văd, se vede că există o valoare adăugată la nivelul PESA sau PESC și se văd progresele care au fost obținute în conferința interparlamentară pe care o avem organizată în mod regulat este o chestiune pe care am menționat-o și colegilor noștri din parlamentele naționale, pentru că nu eram conștienți de această cerere de revizuire, de exemplu, a mecanismului de finanțare pentru misiunile PESC. E nevoie de așa ceva, pentru că sistemul de finanțare a misiunilor noastre nu numai că nu este corect, dar este de-a dreptul ineficient care este sistemul nostru de organizare pentru a proteja misiunile, de exemplu, din Republica Centrafricană. E vorba de mecanismul de finanțare pentru misiunile PESC care nu ne permit să facem nicio mișcare, nu facilitează niciun fel această misiune a noastră. Și atunci când e vorba de o mai bună cooperare între noi și parlamentele naționale în ceea ce privește PESA și PESC, cred că trebuie să cerem acțiuni și o mai bună coordonare și la nivelul SEAE, a înaltului reprezentant, și mai mult decât atât să existe o coordonare mult mai bună și cu Consiliu, utilizând instrumentele pe care le avem într-un mod coerent și coordonat. Ajutor pentru dezvoltare, energie, politică de vecinătate, tot felul de politici care se implică în acest sens. Și cred că este veriga lipsă, practic. S-au menționat aici și cazuri pozitive, pentru că, într-adevăr, încercăm să ne aducem susținerea în ce privește Tunisia sau Ucraina, dar există și exemple negative unde n-am reușit să obținem rezultatele scontate. Să vedem ce s-a întâmplat cu Siria și cu Libia, de exemplu. Libia, iată, situația este din ce în ce mai gravă și e clar că nu a existat o coordonare bună, niciun fel de implicare din partea mm, din partea statelor membre, deși SEAE și în altul reprezentant au dorit să se implice. Deci, în ciuda acțiunilor pozitive pe care le-am avut și a atitudinii pozitive din partea libienilor, iată, rezultatele au fost foarte proaste și este din vina noastră. Mulțumesc! Mersi! Mulțumesc, domnul Carlos Costanidis din Portugalia. Mulțumesc, domnule președinte. Este o adevărată plăcere să particip din nou astăzi uh, la conferința pe care o organizați dumneavoastră, domnule Otmar. Aș vrea să spun colegilor care au intervenit astăzi aici că comentariile dumneavoastră au reprezentat o adevărată sursă de inspirație pentru mine. Iată, sala asta mi-e bine cunoscută pentru că aici veneam uh, în mod normal la întâlnirile grupului meu politic. Deci este o fericită coincidență pentru mine. Referitor la conferința de astăzi, mi se pare una foarte potrivită. Cred că este locul potrivit pentru a vorbi despre aceste îngrijorări pe care le avem în legătură cu înmulțirea excesivă uh, a participărilor noastre la adunările parlamentare internaționale în diverse foruri internaționale. De asemenea, este importantă coordonarea dintre Parlamentul European și Parlamentele naționale. Eu susțin aceste adunări parlamentare și cred că ele reprezintă întotdeauna o valoare adăugată în ceea ce privește nivelul de uh, democrație. Și cred că putem fi mândri, avem motive pentru a fi mândri, pentru că am avut relații privilegiate care sper să aducă beneficii tuturor. Însă, dacă ținem cont de prioritățile stabilite și de a, dorințele parlamentelor naționale și de obiectivele stabilite de Parlamentul European, trebuie să recunosc aici că principala noastră prioritate va fi aceea de a controla participarea guvernului nostru la nivelul organizațiilor internaționale, însă în același timp să controlăm și să vedem cum participă guvernul nostru, guvernul național, în acțiunile Consiliului. Și cred că există încă un deficit în acest sens. Mai avem multe de făcut. Ar fi bine dacă guvernele, indiferent de culoarea lor politică, ar fi uh, controlate mai îndeaproape de către parlamente, în special în ceea ce privește relațiile externe și participarea la nivelul afacerilor europene. În ceea ce privește coordonarea, bineînțeles că ne gândim la o situație ideală, ne gândim la o coordonare perfectă între parlamentele naționale și cel european. trecem acum printr-o perioadă în care căutăm cele mai bune soluții. a avea multe întâlniri de acest fel și acesta este un lucru bun. Dar cred că n-am reușit să găsim deocamdată profilul cel mai potrivit pentru a o face. Dezbaterea de astăzi poate reprezenta un punct de plecare, poate nu foarte ambițios, dar totuși un punct de plecare. Dacă toate parlamentele naționale ar primi din partea Parlamentului European un mandat clar pentru ca deputații europeni să își asume acest rol la nivelul negocierilor internaționale, am ști măcar dinainte care este poziția Parlamentului European și aceasta ne-ar putea ajuta să luăm o decizie, să vedem dacă suntem uh, de acord cu acea poziție sau nu. După cum spuneam, poate nu este o poziție prea ambițioasă, dar întotdeauna marile aventuri încep cu un pas destul de mic. Aș vrea de asemenea să spun și părerea noastră în legătură cu adunarea parlamentară a Națiunilor Unite. După cum um, spuneam mai devreme, există o adevărată provocare și anume felul în care este reprezentată Uniunea Europeană la Națiunile Unite. Pentru că ar trebui să vedem care este această reprezentanță față de cele naționale. Ar trebui să ne gândim și la posibilitatea de a avea o alegere directă uh, la adunarea parlamentară a Națiunilor Unite și poate că această soluție ar fi una prea ambițioasă într-o primă etapă. Dacă ne-am putea gândi, în schimb, la o adunare parlamentară în care să fie incluși parlamentari naționali, aceasta ar reprezenta, cred, un, un pas înainte în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc și bun venit înapoi acum. Ultima persoană care dorește să ia cuvântul, doamna Crețu domnule președinte. Dragi colegi, eu sunt epistemolog de formație și democrat prin credință. Drept urmare știu bine o lecție. Nu există soluție bună la probleme prost formulate. Și niciun cetățean nu va accepta cu bucurie o decizie proastă doar pentru că a fost prezentată Parlamentului. Din acest, plecând din acest punct, eu cred că trebuie să fim foarte atenți atunci când e vorba de a crea un cadru democratic în care să facem răspunzătoare organisme nedemocratice pentru acțiunile lor și să exercităm un soi de, de control sau să fim informați. a trage la răspundere joacă rolul de legitimare post factum. Or, legitimitatea nu e doar o problemă de a da seama de a, da, de a fi răspunzător de ceea ce pui în aplicare. legitimitatea e o problemă de a stabili scopul obiectivul. Or, cred că suntem cu toții uh, conștienți că se pot pune în practică cu maximă responsabilitate măsuri greșite politici greșite scopuri greșite. putem să ne uităm la politicile europene de austeritate dacă nu au plăcut cetățenilor nu e pentru că nu au trecut prin parlament nu au plăcut și au fost respinse pentru că au fost greșite. Or, e o problemă aici de ce să legitimăm măsuri care nu trebuie legitimate? prima noastră funcție primul nostru rol este să alegem cel mai potrivit scop pentru societatea în care trăim. dacă asta este adevărat atunci falimentul nostru se vede în acest punct că am fost excluși de la decizie la nivel global și uneori inclusiv la nivel european. citez din ceea ce au spus cei care au uh, uh, început această dezbatere ni se oferă la schimb în loc de decizie transparență informații posibilitatea de a discuta adică suntem ceva între universitate și agenți de vânzări pentru deciziile altora. dacă lucrurile vrem să stea așa atunci trebuie să ne înțelegem și pe noi înșine. chiar dacă unii nu cred parlamentarii sunt oameni și ei vor începe să n aibă încredere într o putere cea legislativă care devine lipsită de putere. ce să mai vorbim atunci despre cetățeni? pentru că ni se întâmplă asta și aici apăruse problema cu semestrul european. dacă într un spațiu era se exercita puterea noastră decizională era cel al cheltuielilor bugetare. din momentul în care în cadrul semestrului european se stabilesc norme pe care guvernele noastre le acceptă ca și cum uh, aproape fără discuție unele dintre guvernele noastre să corectez atunci parlamentul pierde principala sa funcție și e o putere fără putere. Da, uh, nu vreau să continui. <laughs> Mă opresc aici. Thank you very much. Uh, can I... Mulțumesc. Pot să rog oratorii să răspundă acum la întrebările puse? Subiectul nostru de astăzi nu este uh, cooperarea parlamentară în interiorul Uniunii. Este vorba de participarea, participarea noastră atât a parlamentelor naționale cât și Parlamentului European în afara granițelor Uniunii Europene. Așadar, în lumea globalizată. Uh, remarcile care au fost făcute în această dimineață și după masa aceasta, uh, la asta s-au referit. Pentru a rămâne la subiect, aș dori să subliniez două lucruri. În anumite domenii de competență a Uniunii, de exemplu politica externă și de securitate, suntem membri ai unor organizații internaționale. Suntem membri uh, ONU, OSCE, NATO și Consiliul uh, Euro- Consiliul Europei. Nu suntem membri ai acestor organizații ca Uniunea Europeană. Asta înseamnă că doar statele membre care sunt membre ale acestor organizații pot să acționeze. Tratatul de la Lisabona spune însă că atunci când vine vorba de afacerile externe, statele membre sunt angajate la pozițiile comune obligatorii ale Uniunii dacă acestea există. Așadar pot să acționeze conform unei poziții comune a Uniunii. Atunci când vine vorba despre organizațiile interparlamentare, uh, atunci revine parlamentelor naționale să acționeze, să apere participarea parlamentară și dimensiunea globalizării. Însă, există o serie de alte organizații internaționale în care Uniunea fie este membră alături de statele membre, de exemplu Organizația Mondială a Comerțului, nu știu de ce statele membre sunt încă membre ale OMC atunci când comis, politica comercială este exclusiv de competența Uniunii. Dar, de exemplu, FAO, Organizația uh, Alimentelor și Agriculturii, uh, protocolul de la Kyoto și o serie de alte organizații Eh, de exemplu Carta Energetică și o serie de alte organizații. Am o listă aici și nu, nu cred că este necesar să le dau citire tuturor. În aceste cazuri, atât Parlamentul European cât și Parlamentele naționale pot să fie membre ale unui organism interparlamentar și mai există cazuri în care doar Uniunea Europeană este membru al Organizații internaționale, de exemplu Organizația Mondială a Vămilor, unde doar Uniunea Europeană este membră. Și același lucru ar trebui să se aplice OMC, însă nu este cazul. Așadar, Parlamentul European poate să participe la acest nivel. Așadar, avem două probleme. Atunci când avem dreptul când atât Uniunea cât și statele membre sunt membre ale acestor organizații, când avem am de două părți responsabilitatea de a dezvolta rolul parlamentar în globalizare, ar trebui să lucrăm împreună, să stabilim scheme de a coordona participarea noastră la organizații, la aceste foruri interparlamentare. Dacă doar statele membre sunt membre și nu Uniunea, atunci parlamentele statelor naționale trebuie să se implice în într-un fel de coordonare, legături cu Parlamentul European atunci când Parlamentul European nu are dreptul să participe pentru că Uniunea Europeană nu este membru ca atare și acolo unde doar Uniunea este membră, membru, atunci, bineînțeles, îi revine Parlamentul European uh, rolul de a se angaja. Așadar, avem foarte multe de făcut. Nu doar să decidem cum să participăm, cum să consolidăm parla- dimensiunea parlamentară a instituțiilor, dar și să, cum să ne coordonăm între noi în Parlamentul European și Parlamentele Naționale atunci când participăm la guvernanța internațională. La, în cazul OMC, dat fiind că statele membre sunt încă membre ale OMC, consider că rezultatele sunt bune pentru că uh, parlamentele naționale sunt membre ale OIP și participă la comitetul director. A, celălalt copreședinte al acestui comitet director este tot european. Deci, ambii copreședinți ai comitetului de director interparlamentar al OMC sunt europeni din Parlamentul portughez și suedez. Așadar, trebuie să profităm de existența OIP pentru a ne uh, concentra participarea pentru a împiedica fragmentarea, pentru că avem riscul de a avea prea multe organizații, să ne fragmentăm prea mult, prea multe reuniuni și riscăm să devenim un fel de parlament ambulant. Și ceea ce nu este foarte bine pentru percepția cetățenilor comunitari. Trebuie să fim conștienți de acest risc. Vă mulțumesc, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Recunosc că m-am înșelat în legătură cu subiectul. Am înțeles, înțelesesem că trebuie să vorbim despre parlamentele naționale care să se implice mai activ în procesul european și în procesul de globalizare. Despre asta am înțeles că se discută, dar mi se pare că am ajuns la o discuție foarte tehnică, așadar aș dori să revin asupra unui lucru care mi se pare foarte important în momentul actual. După părerea mea, important este mesajul politic pe care îl aducem cetățenilor noștri. Și mesajul politic este nu dacă călătorim prea mult sau avem prea multe organisme, dacă ne întâlnim la Tokyo sau la Bruxelles, dacă discutăm în Parlamentul European sau în altă adunare parlamentară. Nu despre asta vorbim. Și sunt sigură că nimeni în niciuna dintre statele, în niciunul dintre statele uh, noastre, de exemplu în Grecia se discută politica în cafenele, nimeni nu discută în cafenele dacă un parlamentar este activ la un parlament sau în altă adunare parlamentară. Omul de pe stradă vrea să știe care sunt deciziile politice, dacă deciziile politice care îi afectează viitorul sunt luate și ce relație au cu viața sa. De aceea cred că parlamentele naționale ar putea să joace un rol mult mai important. Sunt sigură că Parlamentul European uh, face lucrurile foarte bine. Urmăresc lucrurile dintr-o, din alte capacități, ca membru a Parlamentului sau uh, a Guvernului. Dar consider că trebuie să existe un fel de mecanism care să aducă deciziile mai aproape de cetățeni. Dacă nu, există, dacă nu mai există probleme locale, după cum a spus cineva, pentru că problemele locale au devenit globale, deciziile globale devin locale în final, trebuie să găsim o modalitate de a apropia deciziile de cetățeni pentru ca ei să înțeleagă și mă tem că vorbim limbi diferite uh, la parlamentele naționale și la Parlamentul European și, într-o anumită măsură, mi se pare și normal. Dar un contact, avem nevoie de legături mai directe și cred că Comisia este responsabilă. Comisia este responsabilă în fața guvernelor. Parlamentele naționale sunt responsabile în fața cetățenilor care le-au ales. Sunt mai apropiate de cetățeni. Avem nevoie așadar de o modalitate prin care uh, procesul decizional. Eu nu am o idee concretă pentru dumneavoastră acum, dar cred că avem nevoie dar nu cred că avem nevoie de mai multe foruri, ci uh, ca uh, procesul decizional să se schimbe. Politica națională trebuie să aibă un rol mai important decât în momentul de față. Cetățenii trebuie să se simtă implicați în procesul decizional și trebuie să găsim răspunsul rapid înainte de alegerile europene, să avem idei în partidele noastre care să fie prezentate înainte de alegerile europene, pentru că există o prăpastie exploatată de către eurosceptici și oamenii exploatează părțile negative. Așadar, avem nevoie de idei mai precise și sper ca înainte de alegerile europarlamentare să fim mai pregătiți să prezentăm un, câteva dintre aceste idei necesare. Mă tem însă, și este ultimul lucru pe care îl voi spune, mă tem că trebuie să găsim o limbă comună mai puțin tehnică, mai puțin birocratică, mai puțin tehnocratică și mai politică pentru cetățeni, dacă vrem să ne transmitem mesajul. Foarte pe scurt, trei idei. Sunt de acord că sunt foarte multe foruri și este dificil uh, Uh, pentru că odată să, este dificil să avem de-a face cu ele, pentru că odată înființate, nimeni nu vrea să le desfințeze. Au, au, au durat... A, am spus ceva în legătură cu coerența și domnul Morera s-a referit și el la acest subiect. În organismele care există, parlamentarii provin de la Parlamentul European sau din Parlamentele Naționale. Ei ar trebui să acționeze ca un fel de adunare europeană. Astfel, permițându-ne să formulăm un mesaj comun, comun al Uniunii și, în anumite cazuri, să acționeze ca mediator, pentru că au existat instanțe când au existat diferențe de opinii între adunarea parlamentară a OSCE, OSCE și Parlamentul European, de exemplu, în monitorizarea alegerilor. Aici este locul unde membrii europeni pot să joace un rol mm, decisiv în legătură cu ceea ce a spus doamna Gomes, că parlamentele trebuie să fie mai curajoase și să facă mai multe propuneri. Într-adevăr, acest lucru se întâmplă în domeniul pe care am lucrat cel mai mult, securitate și apărare. Se fac foarte multe propuneri pe care știm că nu le putem mm, aduce în fața statelor membre, însă luăm uh, foarte în serios propunerile. Dacă sunt implementabile, este a, altă poveste, dar uh, este vorba de un proces democratic ce are un rol foarte util. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Aș dori să subliniez o problemă ce mi se pare fundamentală și care a fost abordată de, în parte de domnul Morera. Acum vorbim despre parlamentele europene în guvernanța globală. Problema fundamentală acum este că mecanismele de guvernanță globală sunt uh, vestfaliene, se bazez, bazează pe statele națiune, pe suveranitate, după cum am auzit dimineața aceasta, ceea ce înseamnă și că Uniunea Europeană este membru real al unui număr limitat de organizații OMC, FAO, Codex Alimentarius și o serie de tratate, dar în majoritatea import, organizațiilor internaționale importante nu suntem membri ca Uniunea Europeană. Asta, înseamnă că, asta nu înseamnă că parlamentele și Parlamentul European nu ar trebui să acționeze. Din contră, trebuie să existe o cooperare mult mai bună între parlamentele naționale și Parlamentul European pentru a uh, face față acestei moșteniri. Trebuie să uh, regândim în spiritul tratatului de la Lisabona felul în care Europa poate să devină un actor de plin pe scara mondială. Uniunea Europeană și zona euro nu au niciun cuvânt de spus în femei. Este un scandal pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu participă la uh, Consiliul de Securitate al ONU. Este un subiect tabu. Vă uh, Uh, trimit la uh, declarațiile 13-14 din, din articolele 13 și 14 ale articolului de la Lisabona, unde statele membre declară că parteneriat, că Uniunea Europeană nu are niciun efect asupra Consiliului de Securitate al ONU. Dacă vrem să promovăm valori europene, preferințe societale, politici care au fost conturate de parlamentari în Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Dacă vrem ca achiul să fie promovat la nivel european, avem nevoie de o voce europeană, o reprezentare europeană, Organizația Mondială a Muncii, Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Internațională Maritimă și așa mai departe. Și, din păcate, în momentul actual, Uniunea Europeană este doar un simplu observator care are același loc mm, umil de a, lângă societatea civilă. Așadar, trebuie să știm că mm, pierdem prin această atitudine și că nu ne putem exprima uh, ideile în mod concret și puternic. I think... Nici nu puteam avea un cuvânt de încheiere mai sublim. Cred că am atins uh, multe teme în această prima sesiune și vă mulțumesc pentru dezbatere. Cred că putem continua în curând cu cea de-a doua sesiune de comunicări. Vă mulțumesc! Hey, hey, hey. You left one? Oh, yes, yes. In, very important, yes. <laughs> Bueno, queridas colegas y queridos colegas. vom începe ultima sesiune a conferinței noastre. Adevărul este că, ascultând intervențiile, să nu mă prindă către direct, aș face următorul comentariu, dacă Mm, și dacă îmi puteți acorda un minut, voi face comentariul la sfârșitul reuniunii, însă avem o ordine de zi foarte bine stabilită. Ajungem la ultima sesiune, a doua, care ne va permite să aflăm mai multe despre organizații, eh, rețele și inițiative existente în momentul actual, pe care le cunoaștem chiar mai puțin unii dintre noi, Eh, putem să aprofundăm acum funcționarea și structurile acestora, care este vorba de organizații care uneori vin din societatea civilă eh, și care poate eh, dau o mai mare satisfacție participanților lor decât organizațiile vechi existente de câteva zeci de ani. Avem vorbitori foarte marcanți. O avem pe draga mea prietenă Silvana Cohmerin, eurodeputat de care a fost și vicepreședintă a Parlamentului European și am împărțit cu ea uh, aceleași, uh, aceleași lucrări ne va vorbi despre o inițiativă foarte interesantă, femeile, Forumul Global al Femeilor Parlamentare. Eu am folosit toată influența mea ca, de, ca oficial Parlamentul European să susțină prima mare conferință cu mai mult de 500 de participanți participanți care a avut loc aici, la Parlamentul European, în noiembrie anul trecut și a fost o reuniune extrem de interesantă. De asemenea, îl avem pe domnul Arnaud Leroy, membru al adunării naționale franceze, eh, aproape concetățean al meu, reprezintă pe francezii și fran- cetățenii francezi din Spania și din Portugalia. Ne-am întâlnit în campania electorală și este secretarul Comitetului de Dezvoltare Durabilă al uh, Globe Europe și a organizației legislatorilor globali, uh, organizația globală a legiuitorilor care uh, lucrează pe probleme de protecție a mediului și dezvoltare durabilă. De asemenea, avem pe domnul Alain Desteș, membru și fost președinte al uh, organizației parlamentari pentru acțiuni globale și înțeleg că, ace, că continuă să fie activ în respectiva organizație. Îl avem de asemenea și pe Iolainen, membru al Parlamentului European, care are un curriculum uh, impresionant, membru al unor comisii fundamentale al Parlament, ale Parlamentului European, în orice caz, este copreședinte al campaniei în favoarea unei adunări uh, Parlamentare a Națiunilor Unite, UNPA. Le voi da cuvântul pentru a ne explica cu ce se ocupă organizațiile respective. Sper că o vor face pe scurt, pentru că la ora 5 și jumătate trebuie să părăsim sala. Unii dintre uh, vorbitori trebuie chiar să plece la 5 și un sfert. Așadar, îi rog să își modereze lungimea discursului și uh, dau cuvântul acum doamnei Silvana, Silvana Cohmeri. Mulțumesc, uh, mulțumesc uh, Miguel pentru invitația de a participa la această sesiune. Ehm, vă voi vorbi pe scurt despre organizația femei în cadrul Forumului Global Parlamentar. Vă vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, și pentru sprijinul pe care ne l-ați acordat încă din prima zi pentru această formațiune ehm, și pentru faptul că ați susținut inițiativa noastră și în Parlamentul European. În plan global um, activează circa 9.000 de parlament, femei parlamentari, cred că este o cifră redusă. Uh, de fapt, uh, reprezintă mai puțin de 20% din populația parlamentarilor uh, în plan global. Acest lucru, această cifră este în contrast evident cu cifre demografice care arată foarte clar că majoritatea pe uh, planeta noastră o constituie de fapt femeile. Așadar, uh, ce for există pentru femei, pentru schimbul de opinii politice, uh, dincolo de temele de echitate, de gen și așa mai departe? Și nu, nu ne referim doar la schimbul de idei care este în obișnuit uh, fiecarei comisii de specialitate. Și am încercat în această inițiativă să creăm un forum în care femeile parlamentari pot discuta între ele tot felul de probleme, nu doar cele legate strict de activitatea lor din comisiile de specialitate. Um, am avut 500 uh, de participanți din 106 țări la prima reuniune a acestui forum al femeilor um, în, în și vă dați seama cât de mare este diversitatea culturală, cât de mare a fost entuziasmul acestei prime întâlniri. Încă din uh, prima zi, uh, uh, femeile parlamentar erau um, Uh, așezate uh, după uh, delegațiile naționale în ziua a treia, cu, toți, cu toate ne-am numit deja surori și eram amestecate prin sală fără a ține cont de apartenența la delegații naționale. Deci, iată, este o cale foarte interesantă de a avea contact cu colegii de serviciu, cu colegii de breaslă din diferite țări. Am avut uh, participări din toate familiile politice, de toate afiliațiile, uh, unele femei parlamentare alese direct, uh, altele care proveneau de la Shura, din, din Arabia Saudită. Am avut și participante din țări în care până nu de mult nici nu existau alegeri libere, deci din cele mai tinere democrații de pe planetă. Ideea era ideea care ne-a, ne-a, ne-a, ne-a galvanizat uh, în aceste dezbateri a fost, uh, așa cum a spus și actualul președinte al al Chileului, eh, dacă, dacă o femeie devine lider, eh, eh, schimbă, își schimbă mediul înconjurător, dar dacă o, o, un număr mare de femei devin lider în țările lor, atunci pot schimba societatea în ansamblu. Sigur că am avut și bărbați în audiență și am avut și bărbați printre uh, paneliștii la această conferință a primului forum global al femeilor parlamentar. Um, oricum, am stabilit să ne întâlnim uh, în mod regulat la conferințe globale, la mai multe subconferințe în plan regional, să Eh, efectuăm eh, și să comandăm studii complementare față de cele eh, deja desfășurate de UIP și nu doar pe tematica echității de gen, ci și pe alte teme. Ehm, eu cred că am depășit această, acest sentiment eh, de, de, de a fi întotdeauna în minoritate și că eh, am ieșit la rampă cu un eh, program foarte bun. Domnule președinte, cred că m-am ținut de cuvânt și am fost suficient de subcintă în explicitările mele. Mulțumesc. Da, mulțumim foarte mult, Silvana Cohmerin, pentru Uh, această prezentare foarte sintetică. Are cuvântul acum domnul Arnold Roa, uh, care ne prezintă uh, Globe Europe acum. De vă remercier pour Vă mulțumesc, vă mulțumesc încă o dată pentru această invitație Aș, mi-aș permite o mică paranteză înainte de a vorbi despre glob pentru a reveni la, asupra ceea ce a spus colega noastră din Grecia. Cred că, într-adevăr, avem o problemă cu limbajul, cu mesajul politic. Știți că Franța a adoptat o rezoluție recent pentru a promova cooperarea interparlamentară în cadrul tratatului de la Lisabona și uneori ne simțim destul de singuri Eh, în această perspectivă. Vor urma eh, alegeri în următoarele săptămâni, inclusiv alegeri europene. Și noi dorim să existe o metodă de cooperare între parlamentele naționale și Parlamentul European. Eu eh, sunt și în adunarea națională și ca și colaborator politic cu Parlamentul European, am un anumit atașament pentru Parlamentul European, văd că există o diferență între uh, ritmurile politice naționale și cele europene. Deja întârziem foarte mult în procesul legislativ european și chiar întârziem mult prea mult. Trebuie să lucrăm într-un ritm mai susținut împreună, altfel cetățenii europeni uh, vor fi uh, nemulțumiți și eu recunosc uh, acest lucru. Pe o notă mai pozitivă, acțiunea Glob răspunde unor necesități noi, binele comun, acțiunea Glob se concentrează în principal pe apărarea biodiversității, a, clim, clim, a mediului și a, a uh, pădurilor. Suntem prezenți în mai mult de 100 de uh, state, prin reprezentanțe naționale, în camerele în senate și camerele senatului și camerele de deputați, uh, am început activitatea mea în 2012 și am dorit să lucrăm împreună pe aceste teme ecologice. Avem și reprezentanțe regionale. Aici sunt uh, vicepreședinte al antenei pentru Europa. Știu că există o antenă la nivelul Parlamentului European și încercăm să uh, creăm platforme de uh, schimburi. Este, despre aceasta este vorba la Glob pentru a schimba bune practici, este un termen bine cunoscut la nivel european și încercăm să împărtășim acest lucru dincolo de frontierele Uniunii. În China, de exemplu, ne-am înțeles cu noua echipă care a venit din noua mișcare politică pentru a prezenta prioritățile glob la nivel mondial. Uh, ne-am întâlnit cu John Prescott, și acest lucru ne-a permis să împărtășim anumite experiențe naționale. Uh, această excursie în China a fost interesantă. În Europa vorbim despre backloading, despre ETS și ei ne-au explicat ce au implementat ei, ce uh, erori au găsit în sistemul european, dificultățile de control. Deci avem aceste capacități de a putea discuta la nivelurile parlamentare la nivel mondial. Insist oarecum pentru această, pe această noțiune a binelui comun, pentru că uh, uneori vorbim uh, partizan și dogmatic despre problema climei. Deja lucrăm pentru ca acțiunile europene să aibă un impact, vectorul, vectorul european mi se pare foarte important. Des COP, j'étais par exemple au Qatar, j'étais en Afrique du Sud en 2002. Am fost în Africa de Sud în 2002 și probabil vă dați seama că E vorba numai de chestiuni tehnice, numai discuții tehnice, nici o discuție cu adevărat cu impact pe cetățeni nu se poate purta. Avem o responsabilitate în calitate de parlamentari De exemplu, dacă la nivel uh, european există um, discuții despre schimbările climatice, de multe ori discuțiile devin foarte, foarte tehnice. Deci, eu vin din uh, Gironde, din Franța, din Gironde, din regiunea aceasta și am pierdut cam 5-6 metri de plajă, de exemplu, într-o noapte. Dacă înmulțiți aceasta cu zilele de, de furtună, pe lună, de exemplu, și vă dați seama că locuitorii care se credeau uh, protejat de o dună, astăzi, de fapt, se trezesc practic cu apa în grădină. Așadar, această importanță pe care au, a ocupat-o tema climatică în ultima vreme este din ce în ce mai de actualitate. Câteodată socialiștii au fost oarecum reticenți la acest subiect și suntem totuși obligați acum să constatăm uh, o cerință din partea cetățenilor să dăm un răspuns la aceste probleme. Iar noi, ca parlamentari, cred eu, trebuie să dăm aceste răspunsuri cât de repede, să încercăm să scoatem toate uh, fricile, să le luăm fricile cetățenilor pe teme precum aceasta, care este o temă foarte importantă. Aș vrea de asemenea să vă mai vorbesc uh, despre organizație care va organiza un forum uh, parlamentar în, pe marginea COP-ului uh, din 2015. În martie anul trecut a fost un succes, 400 de parlamentari au participat și sperăm că la Paris în 2015 să avem o reuniune la fel de uh, importantă și sper să ne vedem acolo. Vă mulțumesc. Muchas gracias. No. Vamos a, vamos a dar la palabra al señor Destech. Acum Dăm cuvântul domnului Destex, Alain Destex și sper ca dumnealui să poată să fie la fel de strict cu timpul precum au fost și ceilalți vorbitori. Da, voi încerca să fac acest lucru, vă promit. Da. Păi dacă nu faceți dumneavoastră, o să am eu grijă să faceți acest lucru. Bine, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru invitația pe care am primit-o din partea dumneavoastră. Mă bucur foarte mult să vă pot prezenta astăzi uh, acțiunea globală parlamentară, aceasta fiind o uh, organizație în 139 de parlamente din lume cu peste 1000 de parlamentari membri în această organizație care este activă mai ales în domeniul drepturilor omului și al statului de drept. Din punct de vedere istoric, aceasta a fost creată pentru a combate proliferarea nucleară, nucleară pentru a susține interzicerea uh, încercărilor uh, eseurilor nucleare și experimentelor și acum suntem activi, bineînțeles, și în alte domenii decât acesta. Mai ales Acțiunile noastre se întâlnesc foarte des cu acțiunile europene. Noi susținem, de exemplu, mai ales și inițiativa europeană de impunerea unui moratoriu asupra pedepsei cu moartea în adunarea generală a ONU în 2014. Cum facem acest lucru? Încercăm să concentrăm, ne concentrăm pe mai multe țări, de exemplu Sierra Leone, Jamaica, Surinam, Ghana, Senegal, și încercăm să facem în așa fel încât aceste țări care nu au votat pentru moratoriu în momentul de față vor să vină la New York cu o poziție foarte fermă din partea guvernelor lor, inspirate fiind de votul parlamentelor lor și uh, să, pentru ca să voteze pentru acest moratoriu. Ceea ce se întâmplă de foarte multe ori, există țări precum Senegalul, care spune că sunt pentru pedepsa, abolirea pedepsei cu moartea, dar nu au votat, de fapt, niciodată la New York acest moratoriu. Încercăm așadar să facem tot posibilul pentru ca guvernul să fie coerent uh, Uh, față de poziția pe care o apără. Deci, cel mai uh, mare succes al unei uh, organizații precum Parliamentarians for Global Action, PGA, a fost campania de susținere a Tratatului de la Roma pentru ratificarea Tratatului de la Roma și de susținere la Curtea Penală Internațională. Așadar, astăzi 122 de state sunt părți semnatare la Tratatul de la Roma și în 15 ani am contribuit la ratificarea în 76 de țări a acestui tratat stat. Vreau să vă explic în câteva cuvinte cum lucrăm concret, pentru că astăzi pare foarte normal ca Curtea Penală Internațională să fie susținută de către o majoritate a statelor, dar acum 15 sau 20 de ani acest lucru nu era deloc ușor. De exemplu, colegul nostru portughez care este aici, domnul Magalias, Uh, știe că am organizat la Lisabona o primă reuniune a țărilor lusofone. De fapt, înainte, nicio țară, în afară de Portugalia, nu uh, ratificase această convenție. De fapt, din Brazilia venise șeful opoziției care a ajuns la un acord în la Lisabona și s-a întors cu un acord de ratificare în Brazilia și astfel a ratificat și Brazilia Uh, Curtea Penală Internațională. Deci în momentul în care Brazilia a ratificat, uh, după aceea lucrurile au fost mai simple, am putut convinge alte țări latinoamericane să ratifice acest protocol. Am avut foarte multe dificultăți cu Chile, care a fost foarte reticent uh, foarte mult timp din cauza istoriei Pinochet, dar ceea ce am făcut acum este că am adus parlamentari uh, din Brazilia, Paraguay și uh, alte țări, încercând să-i convingem pe cileni să semneze, ceea ce a fost într-adevăr un succes. Poate că vă amintiți că primele două continente care au ratificat au fost Europa și America Latină. Asia a fost și ea foarte în întârziere, am uitat uh, cumva de ea, din păcate, uh, în sensul că a fost neglijat acest uh, interes, dar și Rusia a acceptat ratificarea și în momentul în care Japonia, de exemplu, a ratificat protocolul, s-a deblocat procesul de ratificare în Asia. Dacă vă povestesc aceste exemple, este pentru că vreau să încerc, vă arăt că încercăm să fim cât se poate de practici, cât se poate de concreți cu acțiuni și rezultate pe care încercăm să le arătăm uh, concret. Ne-am dat seama că foarte multe țări nu ratificaseră, de exemplu, Comorele. Comorele nu aveau neapărat prea mult interes să ratifice. Am uh, discutat cu un parlamentar din această țară, i-am scris uh, legea care a luat cuvântul apoi respectivul în Parlament, nu a existat obiecte și de aceea insulele Comore au ratificat de asemenea. Am făcut același lucru cu țările mici, dar mici, uh, multe țări mici ne-au permis să trecem de 100 de ratificări și deci de uh, pragul simbolic de peste jumătate de state care au ratificat tratatul de la Roma. Pentru a termina cu Curtea Penală Internațională, marele, marea miză este acum ce se întâmplă în Africa. Știți că sunt uh, acuzați Bashir și Kenyatta, doi șefi de stat fost, uh, și, din, și datorită susținerea omologilor din Africa, uh, este, există într-adevăr acum o amenințare foarte clară. Uniunea Africană a votat o rezoluție refuzând orice colaborare cu curtea, ceea ce este foarte periculos, pentru că dacă pierdem susținerea Africii, atunci, într-adevăr, universalitatea tratatului de la Roma și a Curții Penale Internaționale este cea care este periclitată. Așadar, ceea ce încercăm noi să facem cu mijloacele noastre foarte limitate este să contrabalansăm această influență a șefilor de stat, încercând să convingem grupul nostru de parlamentari militar de 500 aproape în Africa să facă presiune asupra guvernelor lor pentru ca să vină în direcția poziției șefilor lor de stat. Vă imaginați probabil că în foarte multe țări uh, africane nu este foarte simplu să încerci să vorbești cu șeful de stat, că sunt de multe ori regimuri, regimuri prezidențiale foarte puternice în care parlamentele chiar nu au un rol foarte important de jucat, dar noi sperăm să putem astfel să reprezentăm prin intermediul parlamentelor o nouă cale, o nouă voce africană prin care uh, să putem să cucerim uh, șefii de stat uh, africani care sunt ostili acestor ratificări. Ne implicăm de asemenea și pentru ratificarea tratatului despre comerțul cu arme, care a fost ratificat uh, la New York în această vară. Metoda noastră este să obținem ratificări, iar apoi să avem o lege națională și aplicarea acestei legi naționale în țara respectivă. Aș dori ca să tragem o concluzie, să vă spun și ceva despre Republica Central Africană. Astăzi suntem foarte inchieți în momentul de față, foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă în uh, Republica Central Africană. Știți că mai multe luni uh, au uh, fost uh, prezente trupe din țările vecine care au fost dominate de către musulmani și care au omorât în același timp creștini. Avem uh, fenomene similare, însă astăzi creștini care omoară musulmani. Există crime împotriva umanității la scară largă care sunt comise în Republica Central Africană, crime de război purificare etnică și genocid de multe ori. Aș vrea să închei invitându-vă să încercați să faceți uh, presiune asupra faptului ca uh, rezoluția care a fost votată de către Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite în ianuarie în cadrul capitolului 7 să fie aplicată, să fie uh, astfel să permită Uh, să permită ratificarea acesteia, astfel încât să permită și acestor trupe să fie prezente în, a, în Republica Centrală Africană. Știți, uh, domnule președinte, că țara dumneavoastră are susținerea Belgiei, Suedia și Estonia, de asemenea s-a angajat puternic pentru a combate această situație, dar dacă vom re uh, trăi ce am trăit în Ruanda, de exemplu, în, în același timp acum în Republica Central Africană, ar fi foarte periculos, foarte grav. De aceea vreau să vă rog să vă folosiți toate mijloacele pe care le aveți la dispoziție pentru a evita un genocid în Republica Central Africană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Alea! Și acum încheiem uh, acest panel cu intervenția domnului Iolainen, care va discuta cu noi despre o campanie a adunării parlamentare a ONU. Dumnealui este membru în uh, Comisia pentru uh, Afaceri Constituționale în Parlamentul European și în Comisia de Mediu. Pot să spun că este un veteran în Parlamentul nostru, unul dintre cei mai experimentați deputați care uh, s-a luptat pentru foarte multe inițiative pentru cetățeni și în întreaga Uniunea Europeană. Domnule Leinen, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi a oferit pentru a vă prezenta campania pentru o adunare parlamentară a Națiunilor Unite. De mult uh, și în activitatea mea am fost preocupat cu activitățile diferitelor adunări parlamentare multinaționale. Am fost uh, implicat și în Global Parliamentary Action, am fost implicat și în uh, demersurile care au adus la crearea Tribunalului Penal Internațional. Spuneam uh, în dimineața aceasta că guvernanța globală uh, reclamă și un control parlamentar global. De aceea cresc, crește numărul vocilor care reclamă înființarea unei adunări parlamentare a ONU. De aceea, mai multe persoane au semnat o, uh, o petiție pentru uh, înființarea așa numitei UNPA, uh, Adunarea Parlamentară a Națiunilor Unite. În decembrie am putut să strâng 3.000 de semnături, dintre care 1.500 din partea unor membri ai parlamentelor naționale din, din toată lumea, mare uh, oficial din Națiunile Unite, purtător, laurat ai Premiului Nobel și așa mai departe. Și susținerea există, pentru că acolo unde ai un guvern trebuie să ai și un uh, trebuie să ai și un parlament. Parlamentul European are uh, statut de observator, ceea ce este un, soci, un succes. Și parlamentele, după 60 de ani de existența ONU, au ajuns și ele în, la Națiunile Unite ceea ce este un lucru bun. Dar, deocamdată, după cum spuneam, avem doar statut de observator. Dar parlamentele care sunt alese de cetățeni nu pot să se mulțumească și nu se vor mulțumi niciodată să aibă un statut similar cu Greenpeace și cu alte ONG-uri. Noi suntem Uh, reprezentanții legitime ai cetățenilor și cu, odată cu complexitatea crescând a problemelor, cu, cu complexitatea soluțiilor care uh, sunt uh, necesare pentru rezolvarea provocărilor globale, avem nevoie de un for global și adunarea generală, conform articolului 10, este organul decident principal, dar, același, dar articolul 22 din statutul ONU consideră că există și alte organe uh, de decizie, uh, pot exista și alte organe pe lângă adunarea generală, cum ar fi, de pildă, o adunare parlamentară în ultimii ani, uh, de la formularea acestei petiții încoace, a existat o susținere crescândă. Adunarea parlamentară a Consiliului European a adoptat o rezoluție, Parlamentul African a adoptat o rezoluție, Parlamentul European și Parlamentul uh, Latinoamerican uh, a, adun, a strâns semnături și a, a avut uh, au avut rezoluții pe această temă. Parlamentari din India au susținut acest demers și cred că Pasul inițiat de UIP a fost un uh, început, uh, dar nici de cum nu, acest demers nu este un și un sfârșit, ci uh, doar un început. Dacă este ca UIP să devină această adunare parlamentară, atunci UIP uh, trebuie să se transforme dintr-o asociație care reunește parlamentari din toată lumea într-o, într-un organ al Națiunilor Unite. Dacă acest lucru însă nu se întâmplă, atunci totuși trebuie să uh, ne gândim la crearea unui organ uh, în cadrul structurilor ONU, în temeiul articolului 22 al statutului ONU, um, lucru care nu ar afecta cu nimic și nu ar aduce atingere competențelor adunării generale, care poate lucra așa mai departe cum a lucrat și până acum. Această adunare parlamentară ar avea un rol consultativ, așa cum este și Consiliul European astăzi, așa cum a fost și Parlamentul European când a fost înființat. Avantajele sunt de netăgăduit. Dacă parlamentarii din toată lumea s-ar aduna, ar putea să discute cu totul altfel problemele lumii, dar avea loc o dezbatere parlamentară, lucrurile ar fi numite pe șleau și nu s-ar ajunge doar la niște declarații diplomatice. Și prin audieri, prin răspunsuri la întrebări formulate, prin audierile care ar urma să fie organizate, ar putea aprofunda temele, ar putea formula recomandări la adresa adunării generale și în, în, în într-o etapă ulterioară ar putea chiar să supravegheze modul în care eh, Națiunile Unite își eh, execută bugetul. Ca să nu mă întind prea mult, există idei cât se poate de elaborate eh, în legătură cu astfel de adunări parlamentare. Sigur, nu putem crea un organism mamut de 3-4 mii de membri, cum este uh, uh, Congresul Partidului Comunist Chinez. Um, ar trebui să fie o structură mult mai subtil, suplă, um, de exemplu, participarea a cel puțin doi parlamentari din fiecare Uh, țară participantă, ca să fie cineva și din guvernare, cineva și din opoziție, uh, dar trebuie să ne gândim că există parlamente și în țări care, în care nu domnește încă democrația. Eu, de pildă, sunt membru în delegația pentru țările ACP și acolo avem uh, țări care nu au reprezentanți direct aleși și totuși sunt reprezentanți ai um, țărilor respective. Deci uh, adunarea parlamentară a ONU ar fi un for care ar accelera acest proces de democratizare. Um, în anii 70-80, Tribunalul Penal Internațional a fost o iluzie. A fost o viziune care a fost uh, uh, ignorată ca o, ca o viziune absolut iluzorie. E bine, între timp există Tribunalul Penal Internațional și cred că de aceea chiar acum este momentul oportun să, să se redacteze un fel de proiect de statut pentru o adunare parlamentară a ONU ca până la sfârșitul acestui deceniu, când oricum se va impune o reformă în cadrul ONU, să existe premisele pentru a trece guvernanța, de la guvernanța locală la guvernanța globală printr-o astfel de nouă structură. Mulțumesc frumos! Joe, eh, vamos a pasar al turno de... Mulțumesc, Joe. Trecem acum la cei care mi-au arătat că doresc să ia cuvântul. Nu sunt mulți la număr. E vorba aici de o dezbatere în care, în primul rând, dormea, doream să primim informații și se vede că această informație a fost receptată și va fi metabolizată probabil în următoarele ore. Există mai mulți colegi care au plecat deja, pe de altă parte, așa că vom da, în primul rând, cuvântul doamnei Crețu din România, o fost membră a acestei instituții și o prietenă de-a noastră. Gabi, te rog. Sunt Miguel. S-au repetat în această sală de dimineață două, o expresie. Thinking globally and acting locally. Cred că nu trebuie să rămână niște cuvinte goale de conținut. din păcate însă de o lungă bucată de vreme ne întâlnim global la diverse conferințe summit dar continuăm de o anumită manieră să gândim local. Ă, ceea ce ne propune joe și anume o adunare parlamentară a organizației națiunilor unite poate să fie o idee foarte bună dar nu știu cât de eficientă până când nu facem o reformă a partidelor politice să introducem noi comportamente politice să construim o nouă încredere în noi înșine și în felul de a face politică și dacă vreți un nou discurs. am observat că în uniunea europeană suntem blocați într un anumit fel de discurs participând la conferința femeilor parlamentar în octombrie ă, colegele care au încălzit sala efectiv veneau din afara europei erau din america latină erau din asia erau din africa erau din țările arabe chiar dar mai puțin din europa. eu ă, sunt o mare susținătoare a cooperării dar nu cred că ceva se va schimba atât timp cât această viziune interguvernamentală ne va domina și pe noi ne vom întâlni va spori cunoașterea pe care o deținem asta e bine vor spori legăturile dintre noi asta e iarăși bine dar dacă e vorba să ne sporească puterea asta nu se mai știe pentru că parlamente mai puternice înseamnă să și pună în aplicare ceea ce discută și, și decid până la urmă. ori acolo apare problema în relația dintre noi ca parlamente și propriile noastre guverne propriile noastre guverne care într un fel sunt deja cucerite gurile rele ar spune că sunt cucerite deja de piețe și atunci este clar că schimbarea pe care ne o dorim cei care ne aflăm în această sală cu certitudine trebuie făcută de, la bază dacă vreți avem nevoie de instituții democratice de la cel mai de jos nivel fără ele vom crea doar niște umbrele care așa cum spuneam în intervenția anterioară vor oferi legitimitate unor decizii ilegitime. mulțumesc foarte mult. Eh, mulțumesc foarte mult, Gabi. Și acum am să dau cuvântul colegului nostru, Carlins din Letonia. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul aici și în special celor care s-au pronunțat în locul în ceea ce privește rolul femeii și vreau să vă spun că la noi președintele este o femeie și tocmai am ales primul ministru de asemenea femeie. Deci, iată, noi recunoaștem rolul și importanța femeilor din ce în ce mai mult la noi acasă. Însă vreau să vorbesc aici despre un uh, grup despre care nu s-a vorbit prea mult astăzi aici, tinerii pentru că una din uh, țintele noastre este să luptăm împotriva șomajului în rândul tinerilor și am văzut uh, ce s-a întâmplat uh, cu manifestațiile din nordul Africii, de asemenea promovate de cei care aveau sub 30 de ani și pe măsură ce populația îmbătrânește în Europa, în cealaltă parte a lumii situația este exact contrară. Așa că întrebarea mea este cum putem face să implicăm mai, mulți pe, mai mult pe tineri în acest proces. Și dacă vedem uh, care este uh, prezența la vot pentru alegerile parlamentare sau pentru alegerile europene, se vede că tinerii nu participă atât de mult pentru că nu consideră că sunt importante pentru ele. Așa că este esențial să investim în tinerii noștri, să-i pregătim și, în special, e important să-i formăm, pentru că, indiferent de ce fel de guvernanță globală vorbim, până la urmă ei o vor moșteni și vor trebui să meargă mai departe cu ea sau să o îmbunătățească. Mulțumesc! Nu avem nicio altă cerere de luare de cuvânt, așa că am să îi rog pe colegi să răspundă față de cele două intervenții din sală și, pe de altă parte, poate puteți să vă pronunțați și în legătură cu ceea ce ați spus chiar dumneavoastră aici de la prezidium. Și vom schimba felul în care am început intervențiile. Vom da cuvântul ultimului vorbitor pe care l-am avut aici la prezidiu, domnul John Lydon, și vă rog să răspundeți fără să vă lungiți la nesfârșit. Puteți să vă lungiți, dar nu prea mult. Gabriela a das Problem. Gabriela a vorbit de problema noastră pe care o avem când mai întâi discutăm la nivel european, apoi la nivel global, cum, cum, cum ar funcționa receptarea unor dezbateri și unor decizii de la nivel european și mondial în plan local. În ce privește ideea adunării parlamentare a ONU, avantajul ar fi că Parlamentele totuși lucrează altfel decât diplomații. Eh, parlamentarii vorbesc mai direct, mai răspicat decât diplomații, formulează idei, dar și soluții pentru eh, eh, rezolvarea unor probleme și pot, pot fi oarecum un liant pentru diferite curente politice și ar da o față politică lumii noastre prin, prin această dinamică care ar coopta mai multe curente eh, politice. Și aceast, această față politică ar putea fi reflectată și ar putea fi receptată eh, acasă, în eh, țările noastre. E, sigur că acolo unde nu există o cultură democratică, acolo e, nici nu ai încredere să trimiți, să trimiți delegații la foruri internaționale. Dar de multe ori eh, forurile internaționale au o reputație chiar mai importantă decât cele naționale și la asta trebuie să ne gândim. La palabra ora al señor uh, Alain Stech. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Dexteh. Mulțumesc. Aș vrea să spun colegii din România că sunt absolut de acord cu ea. Într-adevăr, trebuie să avem o viziune la nivel global și să acționăm la nivel local, însă nu este ușor de făcut. Fiecare țară are o situație diferită și am să vă dau două exemple. Cu toții aici uh, probabil suntem de acord că pedeapsa capitală trebuie eliminată, însă dacă încercăm să explicăm acest lucru de exemplu, parlamentarilor congolezi, eu lucrez foarte mult cu cei de la King, Sasha, e foarte greu, pentru că mulți dintre ei sunt convinși că pedepsa capitală e un lucru bun. Deci e o chestiune de lungă durată și, pe de altă parte, parlamentarii nu pot pierde legătura cu propria lor populație. Există deci o situație ideală, ceea ce simte populația într-o primă etapă și după aceea există parlamentari care au o anumită viziune, dar care trebuie să țină cont și de percepția populației. Și mă bucură că Colega noastră a vorbit aici și despre Tribunalul Penal, Internal, Penal Internațional și de uh, Curtea de Justiție. Aproape toată lumea a ratificat TPI-ul. Există doar câteva țări din Caraibe și din America Centrală care n-au ratificat uh, acest tribunal, Salvador sau Nicaragua. Uh, însă aproape tot restul țărilor au făcut-o și, într-adevăr, miza este în primul rând la nivel local și dacă există reticențe la nivel local, acestea sunt greu de depășit, e adevărat. În ceea ce privește tinerii, aveți absolută dreptate. Este o chestiune foarte greu de aplicat și chiar și la nivelul politicilor naționale nu este ușor de făcut acest lucru, așa cum se vede și în Franța, în Belgia sau în Germania. Aș vrea să citez aici și nu cred neapărat că asta trebuie să facem, dar în Ruanda, de exemplu, este țara cu cele mai multe femei parlamentare. Există o bună parte a Parlamentului care este aleasă de um, populație, există însă o parte a Parlamentului care este reprezentată prin cote, cote pentru tineri, pentru persoane cu handicap sau pentru persoane cu studii superioare. Iată, în felul acesta se sporește uh, Uh, implicarea femeilor și a tinerilor. E greu să o facem, dar se poate încerca. Mulțumesc! Acum vom da cuvântul domnului Arnaud Leroy. Mulțumesc, Miguel! Am încercat în prezentarea mea să vă arăt că pentru mine este uh, importantă realitatea reprezentată de asociațiile parlamentare încercăm să găsim soluții și să dăm și un diagnostic împreună. Iată de ce ne aflăm astăzi aici împreună, pentru că există o criză de reprezentativitate și acest lucru e valabil și pentru Franța, și pentru Belgia, și pentru alte state europene și așa cum s-a spus mai devreme, eu uh, îi reprezint pe francezii care locuiesc în afara Franței. Sunt un ales un pic special și cu toate acestea acest lucru este conceput în textul legislativ. Și Uh, vedem că în ziua de astăzi uh, uh, statele naționale sunt cele care acordă sau nu un permis de ședere și pentru asta trebuie să te deplasezi la consulat sau la ambasadă pentru a cere permisul respectiv. Deci trebuie să ținem cont și de această realitate politică, pentru că în ziua de astăzi o bună parte a cetățenilor nu își dau seama de această realitate. Și mă gândesc și la America de Sud, există probleme acolo, vorbim despre reprezentativitate și știm că Troica intervine în multe chestiuni, deși nu are niciun fel de reprezentativitate legitimă, deci este vorba aici și de o muncă de convingere, de pedagogie asupra interesului pe care îl reprezintă munca parlamentară. Și revenim la chestiunea tineretului. E una aparțin unei categorii de aleși la nivel european care are sub 40 de ani, dar suntem puțini. Noi încercăm să facem mai multe. În Franța, de exemplu, încercăm să reformăm uh, legea pensiilor și există o adevărată problemă, un conflict. Există generația celor care au 55 de ani și peste și a tinerilor care, cărora este foarte greu să aibă un proiect de viață. Și tinerii ne spun, iată, noi suntem în minoritate în uh, Parlament și trebuie să avem o altă acțiune față de cea de tip clasic. Am văzut ce s-a întâmplat și în Spania. M-am dus acolo să văd uh, mișcarea uh, uh, și am văzut care au fost rezultatele. Rezultatele din punct de vedere politic au fost mm, extrem de reduse, însă există o mișcare a tineretului care uh, încearcă să aibă o atitudine politică și trebuie să fim foarte atenți la aceste mișcări pentru că la un moment sau altul va apărea și o concurență pentru noi și cred că peste 10-15 ani, deci destul de rapid, vom avea într-adevăr aceste persoane care vor încerca să impună un alt model. Deci ar trebui să fim conștienți și am putea spune că tineretul este un obiectiv prioritar pentru politica europeană, foarte bine dacă o facem, însă dacă ne uităm la ce s-a făcut prin garanția pentru tineret și dificultatea de a aplica acest lucru în mod practic la nivel teritorial, să vedem cine are dreptul la astfel de garanție, cine este eligibil sau nu și cât de rapid putem reacționa, pentru că tineretul în ziua de astăzi se află într-adevăr într-o situație critică în întreaga Europa, nu doar în statele care au fost cel mai afectate sau uh, care sunt cele mai vulnerabile la momentul acesta. Există uh, un flux important uh, migratoriu al tinerilor din Spania, de exemplu, spre Germania. Se pune problema compensațiilor care uh, se pot da între un stat și altul în urma acestor fenomene. Deci trebuie să ne gândim împreună să găsim o soluție pentru ca tineretul să devină într-adevăr un actor important în statul respectiv. Și aici avem o problemă de încredere în ceea ce privește discursul politic pe care îl avem pentru că tineretul dorește să acționeze, dar nu se mai identifică cu modelele clasice de uh, reprezentativitate. Este o adevărată miză pentru noi și uh, ar trebui să uh, ne facem timp la nivel european să discutăm pe această temă, să vedem ce fel de diagnostic dăm acestei situații, acestei neîncrederi care există în ziua de astăzi față de forțele politice de tip tradițional. Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Vom încheia această rundă de uh, comentarii din partea prezidiului, dând cuvântul doamnei Koch-Mehlin, și după aceea voi încheia cu un scurt comentariu. Te rog, Silvana. Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să încep prin a vorbi despre tineret. Cred că este vorba de un subiect uh, etern, pentru că tinerii de astăzi nu sunt destul de angajați, se spune, nu merită să avem încredere în ei. Și dacă îi întrebați pe părinții mei, ei spuneau același lucru despre când eu eram tânără și când uh, acum uh, copiii mei sunt, uh, când vor fi copiii mei adolescenți, o să spun eu despre ei, probabil așa și mai departe, așa mai departe. Cred că la fiecare generație se spune acest lucru. Adulții întotdeauna consideră că tineretul din ziua de astăzi nu este neapărat atât de încredere cum ar trebui și că trebuie să facem ceva în acest sens. Nu știu dacă se poate în engleză spune că vremurile groaznice de astăzi sunt bunele vremuri de, din viitor. Poate că aceasta ne poate schimba oarecum perspectiva, însă aș, n-aș vrea să spun că problema nu este gravă, vreau doar să încerc să spun din partea femeilor din glob, Forumul Global din Parlament, ceea ce mi-ar place mie să pot face este să acordăm o carieră politică ca și opțiune pentru femei. Acolo este unde trebuie să începem. Dacă ești femeie, nu trebuie să consideri că nu ai șanse să devii politician, să devii parlamentar. Dacă aceasta n-ar fi una dintre posibilități, nu am avea decât o singură poveste de fiecare dată persoane care sunt parte din Parlament trebuie să spună foarte clar că în calitate de femeie parlamentar, fie că vrei sau nu, ești un lider al societății și ești într-un fel un model, ești perceput în ceea ce faci și ceea ce nu faci ca atare. Este în continuare o idee revoluționară să consideri uh, că, de exemplu, femei de tineri uh, vor da legi pentru bărbații care vor fi adulți mâine. Deci ideea de a aduce copii tineri sau uh, tinerii pur și simplu în contact cu femeile parlamentare ar putea să fie una din opțiunile prin care am putea să dăm o perspectivă pe viitor care poate fi începută chiar de vreme. În Statele Unite există o organizație interesantă care se numește Running Start, care lucrează cu adolescenții, îi aduce în parlamente și îi ajute să dezvolte um, tot felul de capacități de retorică sau de Uh, de fundraising sau de uh, alte, alte capacități de care vor avea nevoie poate mai târziu. Mi-aș dori deci ca femeile din Forumul Global Parlamentar să poată să folosească de asemenea acest canal posibil. În ceea ce privește uh, activitatea globală parlamentară. Dacă ne uităm la provocările cu care ne confruntăm, vedem că sunt provocări globale și orice cetățean vede acest lucru. Dacă ne uităm la partea financiară, la partea de mediu, un ocean nu are neapărat granițe, nici aerul nu are granițe, nici piețele financiare nu au granițe și dacă ne uităm la multinaționale, nu mai au de fapt uh, rădăcini uh, naționale acum. Discutam cu colegul meu belgian înainte despre uh, Uh, bugetul de stat al Belgiei, care este cam 100 de miliarde de euro, incluzând pensiile și sistemul social. Și apoi, dacă ne uităm la profitul anual al unei companii uh, germane, cum ar fi Daimler Chrysler, are, care are o cifră de afaceri de 115 miliarde de euro, uh, ne întrebăm într-adevăr unde este echilibrul și dacă n-ar trebui oare să ne gândim din nou la structurile noastre globale. De aia eu susțin într-adevăr inițiativa lui Leinen și soluția, uh, deciziile care trebuie luate în acest context nu pot să fie toate lăsate la îndemâna diplomaților sau a membrilor executivului. Trebuie să existe un control parlamentar. Aceasta este ceea ce numesc eu o muncă adaptată la, uh, la realități. Trebuie într-adevăr să avem parlamentari care să facă această muncă pe care și noi o, o facem în fiecare zi, dar trebuie să existe și un for global în acest sens. Mulțumesc, Silvana! Dragi colegi, Iată, am ajuns aproape la sfârșitul conferinței noastre. Cred că a fost o conferință cu adevărat interesantă și cred că a reprezentat o adevărată sursă de inspirație pentru mulți dintre noi. Domnul Caras nu este a, acum aici, a trebuit să plece mai devreme, așa că vroiam să închei eu această dezbatere cu o serie de reflexii care mi se par potrivite. Nu vreau neapărat să provoc pe nimeni aici, dar aș vrea să-mi aduc contribuția mea pentru a avea o reflexie mai interesantă pe această temă. În primul rând, aș vrea să vă spun un lucru care este evident pentru mulți dintre noi, și anume că Declarația Națiunilor Unite începe spunând că noi, popoarele lumii, și în felul acesta se identifică popoarele lumii cu guvernele lumii. De fapt, nu suntem noi popoarele lumii, ci noi guvernele lumii și uh, s-a ajuns chiar la perversiunea de a vorbi despre organizații interguvernamentale și nu interstatale. Deci, o organizație care uh, este reprezentantă a popoarelor lumii nu poate fi reprezentată doar de guvernele acelor popoare, ci ar trebui să fie reprezentată de guverne și parlamente, în cel mai uh, rău din cazuri. Deci, iată, totul face ca să, situația să fie cea care o știm, pe care colegii ne-au prezentat-o prin entuziasmul, prin experiența pe care o au. Și oricum, mi se pare că trebuie să recunoaștem ceea ce au spus colegii noștri. Situația în care ne aflăm aici, astăzi, am impresia că este într-un fel o dezbatere pe care am mai avut-o de mai multe ori în trecut. Și am senzația că ne-am aflat uh, la congresul de la Versailles acum uh, atâtea decenii. Cred că nu putem uh, inova prea mult în calitate de parlamentari într-o astfel de dezbatere. În primul rând, o bună parte a populației noastre, a cetățenilor europeni, a legătorilor noștri și o bună parte a tineretului european și-a pierdut orice fel de încredere în ceea ce noi reprezentăm. Pentru că au dovezi și cred că justificate că deciziile nu le iau parlamentele, ci aceste decizii le iau uh, în măsură din ce în ce mai mare instituțiile uh, financiare și guvernamentale și noi, parlamentele, suntem în cel mai bun caz doar niște instrumente care nu fac decât să aplice politicile dictate de aceste instituții financiare și bancare. Și atunci mă întreb cum pot acești oameni să aibă încredere în noi, în instituțiile noastre, cum ar putea să aibă încredere în noi când ei consideră că ceea ce facem noi nu folosește la nimic pentru a rezolva problemele pe care le au ei. Este într-adevăr o afirmație pe care trebuie să o facem și nu cred că cineva ar putea să mă contrazică, pentru că discutăm aici despre parlamentele naționale, despre legitimitatea la nivel statal sau nu, la alt nivel. Cineva spunea acum câteva zile de altfel, un mare gânditor din Belgia spunea că parlamentele naționale au, și-au scăzut domeniul de responsabilitate pentru că parlamentele regionale au crescut cam competența, Parlamentul European de asemenea și-a crescut competența și pe măsură ce competențele celorlalte niveluri creșteau, competența lor la nivel național scădea și problemele se discutau doar la nivel regional sau la nivel european. Ceea ce mi se pare important este să fim conștienți de situația în care ne aflăm, pentru că aceasta este realitatea și Tocmai în cadrul acestei realități ne apropiem de această prăpastie care reprezintă sfârșitul valorilor și a practicilor care au reprezentat statul de drept și democrația din trecut până acum. Un al doilea comentariu pe care aș vrea să-l fac. Spunea cineva aici în sală, pe bună dreptate, că perspectiva Uniunii Europene de a deveni un adevărat actor la nivel global. Foarte bine. Dacă Uniunea Europeană nu își consolidează poziția în calitate de actor global, atunci vom rămâne pur și simplu în afara jocului, pentru că vor fi alții cei care vor gestiona pacea, economia, progresul social și toate celelalte elemente. De ce este important ca Uniunea Europeană să-și consolideze poziția la nivel global? Dar, din păcate, nu se consolidează și nici nu se va consolida, pentru că puterea economică care este cea care ia deciziile, acea putere bancară și financiară, nu este deloc interesată ca Uniunea Europeană să-și consolideze poziția de actor la nivel global. Nu, din potrivă. Uniunea Europeană, ca un actor la nivel global, va încerca să recupereze competențele care au dispărut la nivel național și să recupereze transparența acțiunilor actorilor bancari și financiari, să recupereze controlul asupra acestora și impunerea unor reguli democratice pentru felul în care funcționează aceste instituții. Și iată, aceste forțe financiare și economice pe care le interesează doar propriul lor interes și beneficiu nu sunt deloc interesate să ofere Uniunii Europene o nouă putere care dorește să restabilească transparența, controlul și să impună din nou reguli clare pentru respectarea anumitor valori sociale și democratice. Iată de ce asta este realitatea în ziua de astăzi și nu vom reuși să câștigăm din nou încrederea tinerilor, încredere față de democrație, față de lumea politică, în general față de Uniunea Europeană ca un adevărat actor global, nu o vom face dacă nu reușim să recâștigăm legimitatea rolului nostru de parlamentar care ia decizii, care reușește să rezolve problemele cetățenilor. Aceasta este realitatea. Și iată, ne așteaptă alegerile europene, niște alegeri foarte importante, peste 3-4 luni. Ieri aveam o altă dezbatere interesantă cu uh, colegi de-ai mei, o bună parte din ei din Germania. Și acolo spuneam că probabil nu vom ajunge nici măcar la un procent de 40% de participare la aceste alegeri și probabil că vor exista multe țări în care participarea va fi sub 30%. Ce înseamnă asta? Cei care vor fi aleși vor avea mai multe competențe decât niciodată până acum pentru a lua decizii în ceea ce privește viitorul cetățenilor europeni. Și asta cu astfel de participare la vot. Iată, astea sunt problemele, asta este miza cu care ne confruntăm și n-ar trebui să ne acoperim ochii și să încercăm doar să diagnosticăm situația prin care trecem. Nu, să nu ne acoperim ochii, pentru că, iată, dintr-o dată, în Spania, în țara mea, un lucru atât de, de important, precum faptul că Coca-Cola închide șapte uh, fabrici de producție, deși anul trecut au avut beneficii nemaipomenit de mari, deci 15.000 de persoane care rămân pe stradă așa de pe o zi pe alta doar pentru că beneficiul uh, companiei Coca-Cola și calculele pe care le fac ei le arată că e mai bine să facă o concentrare de fabrici de producție în altă parte și nu în Spania. Iată, astfel de decizii nu pot fi înțelese de cetățenii noștri decât dacă sunt membri ai consiliilor de administrație, eventual, în în astfel de firme, la Coca-Cola, de exemplu, dar cred că sunt puțini cei care sunt reprezentați acolo. Iată, deci, care este rolul nostru, să recuperăm pentru instituția parlamentară, pentru democrație și pentru lumea politic, politică respectul și încrederea cetățenilor noștri. Și am să închei aici cu o experiență la nivel personal. Iată, de 22 de ani lucrez în Parlamentul Național și de 15 ani sunt aici la Parlamentul European. În urmă cu 35 de ani sau chiar 40 de ani, când unii dintre noi încercam să reconstruim democrația în Spania, eu uh, eram în vizite prin regiunea mea și luam cuvântul în fața cetățenilor pentru că vroiam să le propun să fiu candidat pentru a fi deputat, primar sau pentru a avea o altă funcție publică. Și mă duceam direct la cetățeni și încercam să vorbesc cu ei direct. Nimeni nu îmi spunea, nu îmi spunea că n-ar accepta o astfel de poziție. Toată lumea accepta o astfel de propunere. Însă dacă aș încerca să fac același lucru în ziua de astăzi, dacă aș încerca să vorbesc cu cineva de la mine de acasă să-i propun o funcție de candidat pentru aceste alegeri, răspunsul pe care l-aș primi care ar fi, dar ce e nebunit? Nu, eu sunt doar membru de partid, te ajut, dar nu, să fiu candidat? Nu, în niciun caz. De ce, vrei să îmi dorești rău sau ce? De ce vrei să fac asta? Eu trăiesc foarte bine așa, am o situație călduță, am meseria mea, n-am nevoie de altceva. Iată deci, e vorba de un adevărat cerc vicios pentru că candidații pe care îi avem în ziua de astăzi nu mai sunt cei mai buni, nu, sunt uh, doar niște aleși la nivel politic și meseria aceasta o fac doar pentru că sunt relativ bine plătiți. Iată, aveam un uh, coleg de-al nostru un uh, membru al unui partid de dreapta din țara mea, o persoană de altfel destul de bună, care n-a mai obținut o poziție pe eligibilă pe listă, deci a pierdut postul de deputat. Și l-am întrebat dacă îi pare rău de acest lucru și mi-a zis că nu, în niciun caz. Îmi spunea că avea o mașină Mercedes și în fiecare zi de câte ori se ducea la el acasă, se întorcea acasă, vedea uh, pe casa lui, pe zidul casei, cum scria hoțule, fur banii contribuabililor. Iată, în ziua de astăzi meseria mea e cu totul alta, sunt avocat, am aceeași mașină și toată lumea mă admiră pentru asta, pentru că pentru ei înseamnă că am o meserie și îmi fac treaba bine. Iată deci, poziția de om politic era prost văzută. Cred că aceasta este realitatea, o realitate socială pe care trebuie să o recunoaștem și mijloacele de comunicare în casă, în masă, ne arată acest lucru. Este o situație paradoxală pentru că mijloacele mass media se află astăzi în mâinile celor care nu doresc ca Uniunea Europeană să aibă o poziție din ce în ce mai consolidată și contribuie din potrivă la degradarea lumii politice, la degradarea celor care uh, uh, utilizează lumea politică pentru a fi în slujba cetățenilor. În felul acesta fac foarte puține în folosul democrației, pentru că noi întotdeauna am considerat că mass media avea un rol fundamental într-un stat democratic și liber. Vă mulțumesc acum pentru atenție, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și sper să ne revedem, să dezbatem împreună și să acționăm împreună pentru a salva democrația, politica și, bineînțeles, proiectul de construcție europeană, acesta fiind mai necesar ca niciodată și fiind mai în pericol decât niciodată până acum. Vă mulțumesc încă o dată.